Okay, colleagues. My apologies for my... Stimați colegi, îmi cer scuze că am întârziat. Haideți să trecem imediat la comunicarea președintelui și numirea raportorilor și anume hotărârile care au fost luate ieri la reuniunea coordonatorilor. În primul rând, raportorii propunerea pentru regulament care amendează regulamentul 216 în domeniul aerodromurilor, gestionarea traficului aerian și serviciile de navigare aeriană vine de la socialiști. Propunerea de regulament privind uh, cerul unic european, PPE-ul de raportorul, propunerea privind hotărârea Parlamentului European și a Consiliului privind eCall uh, interoperabil la nivelul Uniunii Europene de la ALDE și prepunerea de regulament care amendează regulamentul 1365 privind statisticile bunului transport pe căile navigabile interioare vine de la Verzi. Avizele acum, avizul la IMCO, la propunerea ICOL. Comisia va cere întărirea procedurii, iar raportorul pentru partea noastră se va ocupa de acest aviz. Carta verde, finanțarea pe termen lung a economiei europene, nu facem nimic, la fel privind propunerea unei de Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa privind prevederile uniforme referitoare la motociclete, protocolul de la Luxemburg la Convenția privind interesele internaționale în echipamentele mobile, nici aici nu facem nimic. Propunerea de regulament care adaptează articolul 290 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene la diversele instrumente juridice, coordonatorii au hotărât ca uh, aici să pregătim un aviz, uh, raportorii permanenți privind uh, comitologia, următoarea propunere, emisiile de dioxid de carbon, care amendează regulamentul 2525, verzii vor da un raportor pentru acest aviz regula 49 de procedură. Am primit o serie de documente pentru informare unde nu facem nimic, comunicări din partea Comisiei și propuneri privind deciziile Consiliului care vor fi uh, adoptate la Comisia Economică a Națiunilor Unite privind regulamentele lor. Nici aici nu facem nimic. Actele delegate recomandăm ca la următorul legislativ să existe raportori care să urmărească îndeaproape actele delegate, iar în timpul confirmării următorului uh, comisar pentru transport îi se va cere să stabilească cele mai bune practici care uh, să aibă să includă și un exercițiu de informare timpurie Calendarul comisiei noastre a fost discutat și aprobat și scrisorile privind numărul 14, 15, 16 au fost trimise. Se va transmite și uh, măsura privind FTL pentru comentarii, dar după cum știți, n-am primit încă acest lucru. Cam asta este ce s-a întâmplat ieri la reuniunea coordonatorilor. Dacă aveți comentarii, dacă nu suntem de acord cu ce s-a hotărât ieri, mulțumesc foarte mult. Și trecem acum la voturi. și voi începe cu uh, aprobarea înțelegerii cu Consiliul și Parlamentul pentru rețelele transeuropene. Raportorii erau domnul Cumuțacos și domnul Ertug. Să verificăm întâi, să verificăm întâi pentru că vom vota electronic. Să vedem dacă nu avem prea mulți de la PPE care votează. A votat toată lumea, s-a închis votul. N-a trecut nimeni de limită, bun, e foarte bine, bun, ok. Și acum să votăm de adevăratelea, deci acordul cu Consiliul și Comisia al domnului Cumuțacov și Ertov, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 34 pentru adoptat. Felicitări domnilor Cumuțaco și Ertug. Următorul este propunerea de regulament a Parlamentului și Consiliului privind testarea capacității de transport. Este hotărârea de a începe negocierile, vă aduceți aminte, cam ne-am bătut să începem acest lucru. Deschidem votul. A votat toată lumea. Bun, închidem votul. Mă scuzați, este vorba de domnul Cun aici. a. Bun, 43 pentru, 35 împotrivă. A doua parte este raportul doamnei Senalova. Deschidem votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat trei abțineri, iar al treilea este doamna Savisar. Deschidem votul. A votat toată lumea. Închidem votul. Bun. Deci mandatul pentru negociere a fost acordat celor trei raportori. Vă mulțumesc foarte mult. Următorul este raportul lui domnului Riche privind echipamentul marin care abrogă directiva 96-98-EC, amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm, vă rog, deschidem votul. A votat toată lumea. Bun, închidem votul. Adoptat. 36 37 sunt identice. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm, cred că e aceeași majoritate, dar să verificăm, deschidem votul. A votat toată lumea, închidem votul. Adoptat. 38 pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul Compromisul B. Președintele se întreabă ce s-a întâmplat cu compromisul A. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 41. Domnul Cancian, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 42, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 43, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 46 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul, mă scuzați, spune președintele, 46 e aduc. Compromisul C pentru, împotriva Abțineri, adoptat. 51 pentru, împotriva Abțineri, respins. 7 pentru, împotriva Abțineri, adoptat. 8 pentru, împotriva Abțineri, adoptat. 9 pentru, împotriva Abțineri, adoptat. 52 pentru, împotriva Abțineri, Respins. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 53. Dacă este adoptat, va trece la articolul 13.1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 54, 55, 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 56 există un amendament oral, aveți obiecțiuni la amendamentul oral. Vă reamintesc, conform noilor reguli, trebuie să fie trei obiecții ca să nu se supună votului un amendament oral, nu unul singur, dar dacă nu există o obiecție, nu o să existe nici trei obiecții. Deci pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 58 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 59 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul D pentru împotrivă abțineri adoptat 16 pentru împotrivă abțineri adoptat 61 pentru împotrivă abțineri adoptat 62 pentru împotrivă abțineri să verificăm 62 vă rog deschidem votul a votat toată lumea. Da, închidem votul. Respins. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Cred că e la fel ca mai devreme, dar verificăm. Votul s-a deschis. Închidem votul. E adoptat. Adoptat. Cum anume? În fine, nu contează. A fost adoptat. 64. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins 22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 67 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 72 și 73 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 și 76 identice pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 29 e lingvistic, nu-i problemă. 77, 78, până jos, până jos e un bloc, un vot în bloc pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 79 e următorul al domnului Parniu pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 80 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 80, vă rog, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm 30, vă rog, deschidem votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Adoptat. 31 pentru, împotrivă. Abțineri. Adoptat. 32 pentru, împotrivă abțineri, adoptat. 33 pentru, împotrivă. Verificăm 33, deschidem votul. S-a închis votul. Respins. 1 și 2 împreună pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 34 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 34, deschidem votul. A votat toată lumea. Bun, am închis votul. Respins. Respins la egalitate. Trecem acum la rezoluția legislativă. Deschidem votul. A, deschis, a votat toată lumea. S-a închis votul. 37 pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri. Este adoptat și acum uh, legislația, uh, rezoluția legislativă, deschidem votul. A votat toată lumea. Am închis votul. 36 pentru și acum votul privind negocierile interinstituționale. Deschidem votul. S-a închis votul. 41 pentru, 2 abțineri, nu e niciun vot împotrivă. Este adoptat. Felicitări, domnule Riche. Okay, colleagues, we now move on to the next item. Trecem la următorul punct din ordinea de zi și anume prioritățile pentru bugetul pentru 2014, raportul doamnei Duron. Cred că doamna Lichtenberger va face această prezentare. Aveți cuvântul. Thank you very much. I just, uh, will, uh... Vă mulțumesc uh, tare mult. Trebuie să vă transmit uh, mesajul lui Isabel. Ea, din păcate, nu poate fi alături de noi astăzi. Voi încerca să trec prin diferitele paragrafe și aliniate și vă voi spune câte ceva despre propunerea pe care o face ea. La aliniatul 1 încercăm să luăm o propunere din dezbaterea EMSA și să o uh, bazăm, să, să, să folosim ca fundament toate deciziile luate în ceea ce privește siguranța uh, exploatărilor offshore și uh, Uh, diferitele decizii luate în materie de poluare marină și instalații uh, petroliere. Lucrul acesta este important, ar fi un pas înainte. La aliniatul 2 se reamintește contradicția dintre reducerile financiare propuse de Consiliu Uh, în cadrul negocierilor pe CFM și TNT. Vom uh, încerca să depunem noi amendamente pe această temă acum că avem mai multe detalii cu privire la negocieri. La aliniatul 3, practic, uh, ne folosim de raportul cu privire la îmbunătățirea mobilității, îmi cer scuze. Și e important, uh, spunem aici, uh, e important să sprijinim inovarea și cercetarea. La aliniatul 4 prezentăm uh, conceptul mobilității electrice, includem aici tramvaie, trolei, buse și biciclete electrice pe lângă automobilele electrice. Bugetul pentru acest tip de mobilitate ar trebui să fie mai echilibrat astfel încât să se ofere un acces larg la toate tipurile de uh, modalități de transport electrice. Și la aliniatul 5 facem referire la uh, acțiunile pregătitoare în materie de turism durabil, care sunt acum în curs. Acestea ar trebui să fie mai bine re- reflectate în uh, buget. S-ar putea crea, de asemenea, o linie bugetară separată pentru turismul durabil. Asta, de fapt, ne dorim, uh, uh, în special cei dintre noi care provin din state turistice. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept uh, cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră pe care le voi transmite lui Izabel. Mulțumesc foarte mult, domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și doamnei Duron pentru ce a făcut pe acest raport. În primul rând, așa cum a fost deja spus aici, suntem la începutul unui nou cadru financiar multianual care a fost uh, definit și unde avizul de principiu al Parlamentului a fost unul favorabil, dar a fost un cadru foarte strâns pentru că pentru prima dată mijloacele de care dispun instituțiile europene vor scădea și asta se aplică și bugetului pentru transport în bugetul um, total. Bugetul pentru facilitatea privind conectarea, Europei va diminua cu cel puțin 8% și asta cred că va avea un impact. Așa cum ne-a spus doamna la raportor, există câteva subiecte care trebuie avute în vedere, dar eu zic că trebuie să le privim dintr-o perspectivă bugetară, strict bugetară. Uh, în primul rând, trebuie să reamintim importanța sectorului nostru pentru creștere și competitivitate. Este o parte structurantă a bugetului care poate n-a fost întotdeauna luată în considerare cum trebuia și există o serie de subiecte care merită subliniate în nota aceasta bugetară noastră toate, care au legă, toate cele care au legătură cu cel al patrulea pachet uh, financiar trebuie să aibă mijloacele adecvate prevăzute. Și de asemenea, în ceea ce privește investițiile, trebuie să ne axăm pe facilitatea privind conectarea Europei. Apoi, angajarea forței de muncă trebuie avută în vedere din perspectiva profitului bugetar pentru cadrul anterior. Există cinci miliarde în valoare curentă și restul deja a fost alocat pentru cadrul financiar. Trebuie să subliniem încă o dată poziția agențiilor, fiindcă de ani de zile reorganizăm și alocăm noi sarcini agențiilor și mijloacele financiare le sunt reduse. Deci, până la urmă, Comisia și Consiliul trebuie să ne explică cum se gândesc că pot reforma transportul și aloca noi sarcini de integrare agențiilor, diminuându-le destul de drastic uh, mijloacele. EMSA a fost deja menționată de doamna Duron în raportul său, dar mai există și agenția feroviară din cel al patrulea pachet uh, pilonul tehnic uh, alocă competențe și responsabilități considerabile acestei agenții și pachetul financiar scade în buget în comparație cu pachetul anterior. Și aș vrea de asemenea să mă refer și la cercetare. Transportul a făcut parte din programul Orizont 2020, dar a fost singurul capitol care a fost puternic uh, diminuat. Am reușit să păstrăm aproximativ un miliard pentru tot programul și cred că va trebui să ne luptăm mai departe pentru asta, pentru că um, concentrarea pe prima parte a procesului se referă la transportul uh, feroviar, joint undertaking shift rail și există o serie de subiecte care trebuie să fie introduse în cadrul bugetului și mă refer la dreptul pasagerilor, pachetul aeroportuar, așa cum au fost sau vor fi puse în discuție în uh, următoarele luni în comisia noastră. Și de asemenea apreciem uh, eforturile făcute de comisie pe toate aspectele care țin de transport, pentru o mai bună integrare, pentru un mai bun nivel de performanță și totuși ne confruntăm cu niște propuneri bugetare contradictorii din această perspectivă. Mulțumesc pentru socialiști, doamna Gardia Sabalubial. Gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Am de adăugat câteva comentarii la cele făcute de domnul Riche pe baza acestui aviz. Este evident, așa cum s-a subliniat, că prin votul politic de săptămâna trecută de la Strasburg privind cadrul financiar, care este foarte redus, nu numai că este foarte redus, dar în care avem foarte puțină marjă de manevră pentru a îmbunătăți finanțarea unor politici, unor politici prioritare pe care noi le considerăm importante, va fi foarte greu să desfășurăm activitățile noastre în 2014, lucru care iese și din aviz. Însă trebuie să vedem care sunt aspectele pozitive pentru anul viitor, mai ales pentru 2014. Acordul la care a ajuns uh, domnul Riche în ceea ce privește facilitatea în euro, Connecting Europe Facility iar schimbările care vor afecta bugetul sunt importante. De exemplu, criteriul de interoperabilitate face parte din primul obiectiv, deci trece de la o linie de finanțare la alta și trebuie să vedem care sunt aceste mici schimbări. În momentul în care Comisia își face propunerea de buget, nu se ajunsese la acest acord privind facilitatea Connecting Europe, deci trebuie apoi uh, să vedem ce amendamente de buget se fac și să includem acest lucru. Apoi, pe lângă prioritățile subliniate de raportor, trebuie să ne gândim uh, la carburanții alternativi, la infrastructură și cred că lucrul acesta este o prioritate pe care trebuie să ne o stabilim pentru anii viitori. În ce privește turismul, este clar uh, că susținem ideea de a se urmări în continuare ce rezultate au dat politicile de turism. Încă o dată însă trebuie să cerem să există o linie de buget pentru a avea realmente politici îndreptate către turism pentru că în conformitate cu tratatul de la Lisabona, turismul face parte din competențele Uniunii Europene și nu ne putem uh, mulțumi cu proiecte pilot și acțiuni preparatoare. Unele politici au funcționat foarte bine și uh, o acțiune pregătitoare sau un proiect pilot ar trebui să devină apoi o politică care să fie o prioritate a acestei comisii. Și mai am încă un comentariu Cred că nu este bine să vorbim la începutul Uh, acestui uh, document despre Agenția de Securitate Maritimă, uh, care are și ea nevoie de bani ca alte agenții, mai ales că are mai multe competențe, însă nu ar trebui să fie primul lucru menționat într-un raport de genul acesta. Nu este o chestiune de conținut, ci este o chestiune de formă, pur și simplu de redactare a acestui aviz și ar trebui să fie menționată mai Doamna Meissner are cuvântul acum. Mulțumesc. Cred că, iată, putem vedea din nou largul consens de care se bucură tema bugetului. Bine, poate că al meu comentariu nu este neapărat cel mai bun, dar iată, Asta e părerea mea. În orice caz, este, există o discrepanță enormă între europenizarea transportului, de care avem nevoie, e, e nevoie de interoperabilitate, care există pe hârtie, dar nu există în realitate, e nevoie de uh, dezvoltarea rețelelor europene și de crearea, finanțarea acestei facilități Connecting Europe. Și la asta mă voi uh, referi. Într-adevăr, uh, s-a ajuns acum la un consens, uh, însă după multe negocieri și eram cu toții de acord că avem nevoie de Connecting Europe, am cerut mai multe fonduri inițiale, am primit mai puține acum, asta din păcate, dar mecanismul în sine este foarte important. Uh, Uh, s-a spus și se spune și în acest uh, raport că Consiliul are o listă lungă de dorințe de finanțare, însă nu pune la dispoziție Uh, fondurile necesare pentru uh, finanțarea respective, respectivelor proiecte. Agențiile. Da, într-adevăr, acestea sunt importante. Agenția feroviară, de asemenea, este uh, importantă. Vom vorbi despre ea. E nevoie de mai multă finanțare acolo, iar EMSA, într-adevăr, dacă are mai multe prerogative, dacă trebuie să verifice, să controleze instalațiile offshore, atunci, într-adevăr, are nevoie de mai multe fonduri și mai mult personal. Și de fiecare dată când când am evaluat activitățile agențiilor europene, ne-am dat seama că toți oamenii angajați au într-adevăr tare multe de făcut și dacă mai și concedăm oameni, atunci unde se va ajunge? Și inovarea, cercetarea, importante de asemenea, în deosebi pentru interoperabilitate, pentru uh, infrastructură, pentru energia mai curată, normal că avem nevoie de finanțare pentru inovare și cercetare mobilitatea electrică este importantă, despre aceasta se vorbește, dar mi se pare că important ar fi și, ar, ar fi și proiectele privind uh, combustibilul lichid pentru uh, nave. Iar în ceea ce privește turismul, cum am putea avea un turism mai durabil care să integreze în special persoanele sau și persoanele în vârstă și cele cu uh, handicap, fără să avem instrumentele și fondurile necesare pentru promovarea acestui uh, tip de turism. Pe ansamblu consider că acest raport este unul bun și îl sprijin. Domnul Morn, de la ECR, ECR, pardon. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva comentarii. Mai întâi de toate abordarea generală pe care o vedem în acest uh, aviz. Am tot auzit în ultima perioadă de fiecare dată când există reuniune ale Consiliului European, că tema care se pune în discuție este creșterea economică, crearea de locuri de muncă, etc. Și uitându-mă la acest aviz, îmi dau seama că nimic din ceea ce conține el nu este realist dacă e să atingem cu toții ambițiile stabilite de către Consiliu. Al doilea aliniat prezintă aici uh, o lungă listă de dorințe. E drept, uh, exprimarea este una corectă. Uh, și colegii au, au spus uh, de asemenea că prioritățile de aici nu sunt neapărat cele pe care ar trebui să ne concentrăm din punct de vedere al transportului, dacă e să obținem acea creștere economică de care ne, pe care ne-o dorim. Bineînțeles, trebuie să vorbim uh, despre aceste, sau e frumos să vorbim despre biciclete electre, electrice, etc., dar pentru o creștere economică noi avem nevoie mai degrabă de o infrastructură funcțională care să ajute la transportul mărfurilor și a persoanelor în întreaga uh, Europa în scopul obținerii acelei piețe unice pe care ne-o dorim. De asemenea, um, consider că um, câteva, de fapt multe dintre elementele menționate în acest uh, raport uh, sunt superflue. Agențiile, spre exemplu, știți ca bine că nu sunt un fan al agențiilor, dar a pune problema agențiilor în primul aliniat al acestui aviz mi se pare uh, absolut uh, nerealist. Nu cred că agențiile sunt neapărat uh, prima prioritate pe care trebuie să ne concentrăm în contextul bugetului. Există alte priorități pe care trebuie neapărat să le menționăm. Iar în acest sens e clar că avizul acesta trebuie să fie readaptat prin intermediul amendamentelor Uh, și uh, uh, readaptat în sensul punerii accentului pe creșterea economică de care avem nevoie noi în Europa acum. Mulțumesc! Domnul Tosman de la Comisie. Unde sunteți? Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Vă mulțumesc pentru organizarea acestei discuții. Vă mulțumesc de asemenea pentru abordarea dumneavoastră. Ne susțineți, văd. Dați-mi voie să spun că în 2014 bugetul pentru marele pro, marile programe și proiecte trans, de transport va fi mai mare cu vreo peste 6% decât în 2013. Deci vedeți că punctul de plecare este unul pozitiv dacă e să ne gândim la contextul din care pornim. În ceea ce privește agențiile, trebuie să știți că pe 26 iunie uh, Comisia a făcut uh, o propunere care nu se referă la agenții neapărat, Uh, dar în curând Comisia va face o nouă propunere de buget uh, rectificativ uh, în care vom ține cont tocmai de noile prerogative oferite a agențiilor. Iar date fiind noile prerogative, spre exemplu, ale EMSA, e clar că în curând vom veni cu noi propuneri de finanțare a acestei agenții. În ceea ce privește orizontul 2020, Comisia este de părere că toate aspectele uh, Uh, menționate aici, importante pentru inovare și uh, creștere, pot fi pot fi rezolvate prin intermediul agentei noastre de creștere, care va deveni funcțională după anul 2014. În ceea ce privește interoperabilitatea, avem uh, melanjul acesta dintre uh, Uh, Connecting Europe și agenda de cercetare. Prin urmare, cele două programe pot fi folosite pentru sporirea interoperabilității. Marja noastră de acțiune este una largă. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere și uh, vă dau din uh, cuvântul dumneavoastră, domnule președinte. Doamnă Lichtenberger, vă mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile, voi transmite comentariile dumneavoastră, doamnei raportor, și uh, veți, vom mai purta o discuție pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor 24 iulie la ora prânzului. Votul în comisie va avea loc în septembrie, nu știm încă când se va discuta raportul, avizul în uh, plen. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre permisele de con- uh, conducere, care includ uh, funcțiile unei cartele de conducător auto. Doamna președinte, Uh, foarte pe scurt, uh, această directivă, dacă vă aduceți aminte, a fost uh, prezentată în pachet împreună cu regulamentul privind tahografele digitale, ele vizând amândouă să reducă fraudele și povara administrativă prin dezvoltarea aspectelor tehnice și mărirea eficienței tahografelor. Eu consider însă că propunerea Comisiei a fost prezentată cu o evaluare impactului care nu ia în considerare toate implicațiile integrării cartelor de conducător auto și a permiselor de conducere uh, și, în consecință, beneficiile nu ar fi uh, pe măsură. Uh, de asemenea, trebuie menționat faptul că în regulamentele privind tahografele digitale, din acel regulament au fost eliminate toate prevederile referitoare la integrarea Uh, dintre cardul de conducător auto și permisul de <clears throat> conducere. Uh, de aceea, Parlamentul, uh, așa cum a votat în primă lectură pentru tahografele digitale, dorește ca în cazul în care Comisia va veni cu o viitoare propunere legislativă în acest sens, studiul de impact să reflecte și elementele pe care le-a subliniat Parlamentul. Uh, de aceea, pentru Parlament este uh, foarte important uh, să transmită acest mesaj politic și anume acela că atunci când va veni Comisia cu o viitoare propunere legislativă în acest sens, este Parlamentul cere ca studiul de impact să fie unul corespunzător și anume să ia în considerare toate aspectele care țin de Uh, fezabilitatea și avantajele contopirii tuturor cartelor utilizate de către conducătorii autoprofesioniști, în special a cartelei de conducător auto cu permisul de conducere. Uh, practic, uh, noi solicităm să fie analizate toate soluțiile tehnice la dispoziție, problemele legate de compatibilitatea cartelor și aspectele legate de protecția și securitatea datelor. De asemenea, trebuie subliniat uh, faptul că Parlamentul a fost nemulțumit de acel studiu de impact, întrucât studiul nu a luat în considerare și costurile uh, integrării uh, și utilizării a unui sistem, partajării unui sistem informatic de către mai multe instituții. Astăzi știm bine și Ministerul de Interne este cel care în multe țări uh, eliberează uh, permisul de conducere, iar uh, Ministerul Transporturilor este cel care gestionează cardurile de conducător auto. Deci această integrare și utilizare în comun a unui sistem informatic nu a fost analizată în studiul de impact. De asemenea, specificațiile microchipului pentru cartela de conducător auto sunt diferite de cele pentru permisul de conducere, reglementările privind reținerea cartelei de conducător auto sunt diferite de cele referitoare la reținerea permisului de conducere. Uh, toate aceste reglementări sunt stabilite atât în legislația Uniunii Europene cât și în cea națională și deocamdată um, este greu de armonizat uh, uh, toate aceste, sunt, sunt greu de armonizat toate aceste reglementări. Uh, de aceea noi propunem uh, Comisiei uh, retragerea, să, noi propunem respingerea Comisiei, respingerea propunerii Comisiei și solicităm realizarea unui studiu de impact corespunzător care să fie pregătit și prezentat Parlamentului într-un interval de 2 ani de zile. Deci, practic, uh, nu vom primi o altă propunere legislativă în acest sens, fără un studiu de impact realizat în mod uh, corespunzător. Mulțumesc, domnule președinte. Aștept uh, observațiile colegilor. Thank you very much. Colleagues are... Mulțumesc, dragi colegi. Ei va trebuie să meargă la comisia instituțional, așa că haideți să o lăsăm pe doamna Lichtenberger să vorbească în numele verzilor. Ja, herzlichen Dank. Ich muss im... Vă mulțumesc. Într-adevăr, trebuie să votez la jurii. Sunt într totul de acord cu analiza făcută de raportoare. Această analiză nu este matură, suficient de matură. Uh, analiza de impact, uh, studiul de fezabilitate nu este suficient de bun. Uh, de fiecare dată Comisia vrea să ne dea în cap și așa ceva nu se poate. E nevoie de o colaborare interinstituțională și, într-adevăr, trebuie să respingem această problemă. Multe dintre problematici nu au fost rezolvate. Fie că vorbim despre protecția datelor, fie că vorbim despre diferitele tipuri de date, date care trebuie să fie integrate pe chip. Ei bine, aceste aspecte nu au fost rezolvate, pot cauza probleme și, prin urmare, e clar că trebuie să trimitem din, să respingem propunerea Comisiei, pentru că, dacă o acceptăm, nu facem decât să deschidem o, cutie a Pandorei. Și uh, trebuie să vedem, de fapt, ce se întâmplă. Parlamentul European vine cu o poziție, o promulgă și Comisia se face că nu știe ce s-a votat la Parlament. E... Yeah din punctul meu de vedere, foarte important uh, să spunem clar, să transmitem un mesaj clar Comisiei. Trebuie să arătăm că ne dorim un studiu de fezabilitate, un studiu de fezabilitate care să fie folosit nu doar de Comisie, ci de celelalte uh, instituții în demersurile lor. Uh, dacă Comisia nu se conformează, atunci trebuie să respingem complet propunerea. Într-adevăr, există multe cazuri de fraudă în acest sector și dacă o, sunt diferite tip, uh, diferite tipuri de fraude care trebuie, bineînțeles, rezolvate, însă pot fi rezolvate doar prin intermediul unui act legislativ solid. Iar în momentul de față, propunerea nu este solidă. Mulțumesc, doamnă raportor. Urmează PP-ul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc doamnei Țicău pentru prezentarea de astăzi și pentru rezultatul pe care l-a, l-a obținut. Nu am prea multe de adăugat. Nu e vorba aici despre un nou tip de permis de conducere, nu e vorba despre modificarea directivei privind permisele de conducere, care de altfel ar fi, uh, ar fi bună, o idee bună, ci astăzi vorbim despre propunerea uh, Comisiei Europene în ceea ce privește contopirea cartelelor cu permisele de conducere. Ei bine, știm prea bine că există multe probleme în ceea ce privește studiul de fezabilitate și protecția datelor. De asemenea, reglementările la nivelul statelor membre sunt foarte, foarte diferite în uh, ceea ce privește retragerea sau atribuirea acestor cartele sau permise și, prin urmare, e momentul să găsim o soluție comună, o soluție solidă și, în acest sens, e nevoie de o respingere a propunerii comisiei. comisiei. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Meisner! Vă mulțumesc, domnule președinte! Și eu vreau să-i mulțumesc Silviei Știm de la negocierile uh, pe tema tahografului că uh, Silvia este foarte, foarte bine documentată și uh, de fiecare dată încearcă să găsească soluțiile cele mai bune și, să, și face propuneri bazate, într-adevăr, pe studii aprofundate. Uh, Acum trebuie să ne gândim, date fiind uh, evoluțiile tehnice, dacă anumite lucruri nu pot fi într-adevăr contopite în, în, din dorința de a scădea povara administrativă și costurile, bineînțeles. Calculele Comisiei spun că, pe de o parte, această soluție propusă de către Comisie ar, ar uh, putea fi eficientă pentru conducătorii auto, dar Comisia, din păcate, uită faptul că și uh, statele membre trebuie să fie luate în considerare întrebare, în sensul că uh, Comisia ar fi trebuit de la bun început să se asigure că această povară administrativă și costurile nu sunt crescute și uh, asta pentru statele membre. Prin urmare, e clar că propunerea trebuie să fie rediscutată, trebuie să fie refăcută și uh, pentru a obține acest rezultat trebuie să o respingem, așa cum arată ea în momentul de față. Și, într-adevăr, protecția datelor este foarte importantă. Trebuie să discutăm despre această temă de fiecare dată adevărată când vorbim despre tehnologie inovatoare. Um, tehnologia avansează, însă pe măsură ce tehnologia avansează, se prea poate ca datele să nu mai poată fi protejate așa cum ar trebui. Mulțumesc foarte mult raportoarei și uh, sunt într-o totul de acord cu ea. Doamna Foster, în numele ECR. Just a few comments. Câteva comentarii, domnule președinte. În, sunt de acord cu doamna raportor. Este foarte clar, așa cum a spus uh, un coleg, că este vorba de o competență națională. E foarte complicat pentru entitățile care se ocupă de toate aceste chestiuni în statele membre și eu n-aș fi fost, uh, eu n-aș fi convinsă nici dacă asta ar fi la nivel european că nu va exista fraudă. Mai există și o altă problemă. Dacă ne gândim la uh, fuzionarea licențelor într-o singură licență, um, și ți iau licența, ce se întâmplă? Există niște chestiuni de ordin practic care trebuie avute în vedere. Cred că statele membre ne transmit un mesaj foarte clar în acest sens. Sigur că tehnologia va ajunge online și poate că ne putem gândi să facem ceva în acest sens în viitor, dar să nu uităm că nu foarte mulți oameni, există mulți oameni care nu călătoresc în alte țări din statele membre. Deci, până la urmă, cu ce avem de-a face aici? Trebuie să vedem care e fezabilitatea și cum determinăm pe cineva care călătorește cu mașina în întreaga Europa să aibă uh, permisul recunoscut de autorități minorități. Trebuie să fim precauți în ceea ce privește studiile de fezabilitate și costul lor, fiindcă nu sunt ieftine. Uh, eu cred că trebuie respins uh, uh, acest lucru, așa cum a spus Silvia în momentul de față. Vom fi de acord și cred că ar trebui să lăsăm lucrurile așa cum sunt în momentul de față. Există alte lucruri care sunt mai prioritare. Mulțumesc, domnul Riche, acum. Foarte scurt, domnule președinte, vreau să Mulțumesc, domnule Țicău, pentru acest raport și să vă spun că propunerea comisiei e ca un elicopter al lui Leonardo da Vinci, adică e un desen excelent, avansat pentru epoca sa, dar nu poate să zboare cu mijloacele de care dispune în epoca sa. Practic e imposibil, având în vedere eh, contractele care există la nivelul diferitelor state membre, să se aplice această idee. E seducătoare, dar e complet irealistă și de asemenea, și nu o să merg mai departe, fiindcă toată lumea mi-a zis asta. Eu cred că propunerea domnului raportor este întemeiată, adică nu putem decât să respingem această propunere așa cum este acum. Din partea comisiei, domnul Eliver, se pare că poziția doamnei raportoare este foarte susținută. Cred că ați observat acest lucru. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei Țicău. Foarte scurt, în contextul procedurii legislative privind uh, regulamentul privind tahograful, Comisia a luat notă de nedisponibilitatea colegiuitorului de a susține propunerea uh, Comisiei pentru nou articol 27 din regulamentul respectiv. Acest, regulament, acest articol a stabilit uh, principiul fuziunii dintre permisele de conducere și cartela de conducător auto în propunerea de directivă. Asta ar fi dus la eficiență în ceea ce privește portabilitatea stabilitatea și economiile, deși Comisia nu este de acord cu colegiuitorul pe această chestiune, din uh, spirit de compromis, Comisia a sprijinit până la urmă textul convenit cu privire la regulamentul privind tahograful și implicit a fost de acord și cu eliminarea articolului 27. Prin urmare, pe scurt, Comisia pe 19 iunie, a hotărât să își retragă propunerea de modificare a directivei privind permisul de conducere, mm, care se referea la fuziunea aceasta dintre cartela de conducător și permisul de conducere. Această inițiativă a fost o măsură suplimentară și depindea în totalitate de acceptarea articolului 27. Și vă pot spune că Procedura administrativă pentru a publica această retragere în monitorul oficial a fost deja lansată. Mulțumesc! Mulțumesc. Înainte să dau cuvântul din nou doamnei raportoare, var să clarific. Nu vreau să fac pe șmecherul, vreau să clarific. Intenția comisiei este deci să retrageți această propunere, da? Am înțeles corect? Exact. De fapt, am luat deja hotărârea în acest sens. Doamna raportoare, vreți să mai spuneți ceva? Uh, mulțumesc, domnule președinte. Uh, așa cum uh, prezintă și raportul meu, noi solicităm respingerea propunerii Comisiei. Practic, așa cum spunea și doamna Meissner, considerăm că o viitoare propunere, această propunere ar trebui rediscutată și refăcută Uh, și uh, că înainte de a veni Comisia cu o viitoare uh, eventuală propunere legislativă în acest sens, noi solicităm să se realizeze un studiu de impact, așa cum îl solicită Parlamentul. De aceea, pentru Parlament, acest raport este important pentru a fi sigur că o viitoare propunere legislativă nu vine cu un studiu de impact care să nu țină cont de opinia Parlamentului privind acest uh, subiect. Mulțumesc tot tuturor uh, colegilor uh, pentru intervențiile um, avute și sunt convinsă că um, votul pe care Parlamentul îl va da pe acest raport va fi practic mesajul politic al Parlamentului privind conținutul unui studiu de impact, așa cum uh, Parlamentul îl solicită pe acest uh, subiect. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc, trebuie să parcurg toate formalitățile. Termenul limită pentru amendamente este la prânz 18 iulie și votul în comisia noastră pe 17 septembrie. Mulțumim! Următorul punct de pe ordinea de zi este cursul dat delegării de puteri legislative. Este avizul nostru pentru jurii. Domnul Cun și domnul Alcadraui sunt raportorii. Domnul Cun, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Împreună cu domnul Alcadraui am creat o, un aviz pe care l-ați primit. Am primit la rândul nostru 14 amendamente. Dintre acestea, jumătate au fost, de fapt, depuse de către mine și de domnul Alcadraui. Trei amendamente au fost uh, depuse de doamna Ayala Sender, care, de altfel, critică, critică Comisia uh, din punctul de vedere al gestionării uh, actelor delegate. Din punctul ei de vedere, acestea ar trebui să rămână în uh, competența aceste subiecte ar trebui să rămână în competența Parlamentului European și are întru totul dreptate. Doamna Meisner cere Comisiei să sprijine prerogativele de control ale Parlamentului European și critică lipsa de resurse și calendarul strâns. Deci, prin urmare, cu toți colegii uh, suntem pe aceeași uh, linie și uh, doamna Lichtenberger urmează exact aceeași atitudine. E important ca în special atunci când vorbim despre problemele tehnice, Parlamentul European să aibă într-adevăr uh, funcție de control, iar toate actele delegate nu ar trebui să să fie în detrimentul pe termen lung al uh, prerogativelor Parlamentului European. La actele delegate trebuie să ne asigurăm că acesta se pot întoarce la Parlament. E important să controlăm Comisia și tocmai de aceea avem nevoie de acest uh, sistem uh, care să ne permită să, să discutăm și noi anumite decizii luate de către Comisie. Uh, suntem de acord cu amendamentele și le vom include în raportul nostru. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Alcadraui! Dank u Dank ook aan mijn co-rapporteur, meneer. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului coraportor, domnul Kun. Am reușit să lucrăm foarte bine împreună. Eu o să am o intervenție scurtă. Au existat câteva amendamente, nu multe, și toate um, duc lucrurile în direcția corectă. Se sugerează modificări pe text, dar sunt lucruri cu care suntem de acord. Domnul Kun, și cu mine ne-am întâlnit. Am făcut chiar noi câteva amendamente pentru a mai corecta puțin textul, astfel încât și Parlamentul să fie implicat alături de experții naționali în ceea ce privește actele delegate și asta trebuie să se întâmple într-o fază incipientă a procesului, înainte ca un act delegat să fie uh, alegerea făcută. Asta ne va da ocazia să uh, hotărâm care va fi poziția noastră pe propunerea respectivă. Cam atâta, n-aș mai avea altceva de adăugat. În următoarele săptămâni vom avea mm, timp să aducem acele mici modificări textului și sperăm să ne bucurăm de un sprijin uh, unanim pentru uh, niște aspecte cu care suntem toți de acord. Doamna Meissner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc celor doi raportori. Iată, avem trei ani de experiență cu tratatul de la Lisabona. Și acest tratat uh, a dat uh, o nouă poziție Parlamentului European. Dar, din păcate, Parlamentul European uh, și-a dat seama în ultimii trei ani că Comisia și Consiliul nu ne consideră neapărat uh, parteneri cu drepturi de pline. Bineînțeles, Comisia încearcă să uh, să obțină cât mai multe competențe cu putință, Uh, însă problema e că dorește să obțină aceste, com, uh, aceste competențe în detrimentul Parlamentului European sau lăsând la o parte Parlamentul uh, European. Și tocmai de aceea, iată, trebuie să tăiem avântul Comisiei. Există într-adevăr teme pe care Comisia le poate decide de una singură, aspecte tehnice, dar există și uh, decizii care trebuie neapărat să fie discutate și de către Parlamentul European. Deci, iată cum un raport de genul acesta poate avea o importanță mare politică. Trebuie să spunem clar că în momentul în care vorbim despre siguranță sau despre protecția datelor, e clar că și Parlamentul, poziția Parlamentului European trebuie să fie luată în considerare. Și mi se pare corect că spunem din nou și din nou faptul că Parlamentul European trebuie să fie luat în considerare, nu pentru că Parlamentul își dorește neapărat sau își dorește așa de, de florile mărului lucrul acesta, ci pentru că Parlamentul European este uh, alesul direct al cetățenilor cetățenilor europeni. Deci, iată, și cu acest prilej trebuie să spunem Comisiei că a apărut un tratat de la Lisabona, un tratat de la Lisabona care dă nou, noi prerogative Parlamentului European și că Comisia trebuie să respecte și să ajute uh, Uh, Parlamentul European să-și atingă și să-și exercite aceste nou, uh, noi uh, prerogative. Doar astfel putem apăra drepturile democratice care ne revin. Mulțumesc. Înainte să trecem mai departe să îi dăm cuvântul domnului Kramer, avem un grup de vizitatori astăzi alături de noi care sunt aici la invitația doamnei Meissner din Saxonia Inferioară. Bine ați venit! la Comisia noastră pentru Transport și Turism. Sper că vi se pare interesant și informativ ce auziți. Bine ați venit! Domnul Kramer, Michael. Eh, danke für das Wort. Vă mulțumesc. Iată, salut și eu vizitatorii germani și mă bucur că am uh, ocazia să vorbesc exact când germanii sunt în sală. Domnul președinte, da, e Saxonia inferioară, Michael. Domnul uh, Kramer, da, da, știu, dar e fosta Germanie de Est, dacă nu știai asta. Bine, oricum, cu actele delegate vedem uh, permanent uh, comisia încearcă să își lărgească așa pe ușa din dos drepturile care i-au fost restrânse, restrânse prin tratatul de la Lisabona. Deci nu Asta este problema cu care ne confruntăm uh, în momentul de față. De fiecare dată, de fapt, avem această discuție pe marginea actelor delegate și tocmai de aceea trebuie să creăm niște reguli cât se poate de clare. Și de asta am depus noi amendamentele 9 și 13, vorbesc acum în numele doamnei Lichtenberger, uh, amendamente în care spuneam că actele de delegate și actele de implementare, de punere în aplicare, trebuie să fie doar administrative temele politice necesită o decizie a Parlamentului. Comisia nu poate să dea la o parte Parlamentul în aceste momente sau în aceste, pe aceste teme încearcă, bineînțeles, să o facă de fiecare dată, dar noi nu trebuie să îi lăsăm. Și tocmai de aceea, în amendamentul nostru 13, spunem clar că avem nevoie de uh, reguli interinstituționale clare cu privire la utilizarea acestor tipuri de acte. De la bun început trebuie să știm clar când anume poate fi folosit actul delegat și când nu. Nu trebuie să, nu trebuie să continuăm să discutăm cazurile individuale pentru că Parlamentul European nu are decât de pierdut pierdut de pe urma acestor tipuri de discuții. Uh, Parlamentul European are acum drepturi pe, la care nu trebuie să renunțe așa pur și, pur și simplu. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, mai vrea cineva din cei doi coraportori să adauge la cele spuse aici? Ja, uh, nur noch mal ganz kurz zum Kollegen Kramer und Frau uh, Domnului Kramer și doamnei Lichtenberger vreau să mă adresez acum la aliniatele 290-291, tratatul de la Lisabona ne oferă posibilitatea să transferăm puterea legislativă Comisiei în anumite cazuri. Deci există o definiție, poate că nu e la fel de clară pe cum își dorește domnul Kramer, dar în aceste aliniate se spune clar că nu trebuie să existe efecte uh, Uh, sau consecințe politice semnificative. Dar uh, cam totdeauna apar uh, aceste consecințe. Și tocmai de aceea trebuie să decidem pe baza actelor, cazurilor individuale de fiecare dată putem să oferim putere legiuitoare comisiei, dar să o și retragem. Putem și asta, putem să facem și lucrul acesta. Există anumite Uh, calendare pentru aceste, aceste proceduri. Uh, ar trebui să verificăm ce face Comisia. Um, dacă nu ne place ce face Comisia, atunci trebuie să retragem prerogativele pe care le-am acordat Comisiei și să decidem noi. Da, asta trebuie să facem. Important este să nu lăsăm Comisia să se verifice pe sine. Domnul El Cadraui. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mai am de adăugat un singur punct pornind de la ce spuse de colega mea, Ayala Sender, rolul comisiei în propunerile pe care le face are dreptul de inițiativă legislativă și ar trebui să aibă, să facă întotdeauna un gest reflex și anume, în cele mai multe cazuri, să propună acte delegate și nu acte de punere în aplicare am sentimentul că, într-un fel oarecare, Comisia e mult prea precaută în momentul în care se discută cu Consiliul. O pornește de pe o poziție greșită. Consiliul trebuie să fie un aliat și considerăm că este important ca Parlamentul să-și poată exercita toate drepturile, așa încât invit Comisia să-și exercite acest act reflex democratic și să folosească de cele mai multe ori actele delegate. Mulțumesc foarte mult! Nu știu ce înseamnă un reflex democratic, dar în fine am înțeles despre ce e vorba. Pe 5 septembrie vom vota în Comisia de Transport, la juri se votează pe 14 octombrie, pentru plenară urmează confirmarea. Deci pentru noi pe 5 septembrie votăm în Comisia de Transport. Următorul punct este a doua jumătate a celui de-al patrulea pachet uh, feroviar, este pilonul tehnic, prezentarea acestor rapoarte va fi făcută de doamna Bilbao de domnul Kramer și de domnul Zile. Începem cu doamna Bilbao, care se referă la interoperabilitatea sistemului feroviar. Aveți uh, cuvântul, doamnă Bilbao. O să acord cinci minute la bordorilor, trei raportorilor din umbră și două pentru ceilalți vorbitori. Deci vă rog, nu mai mult de cinci minute. Ar fi minunat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Săptămâna trecută o persoană care venea la Strasbourg n-a putut să ajungă la timp la întâlnirea pe care o aveam pentru că trenul cu care călătorea s-a oprit la Luxemburg. Belgia nu, a, nu și are nu și-a recunoscut sistemele de frânare în Marele Ducat și nu este un fapt izolat. Este o constatare că în 2013 nu avem un spațiu feroviar unic european. Există o fragmentare care uh, este, face imposibil ca trenul să circule transfrontalier foarte rapid. Problema aceasta are origini tehnice de infrastructură care pot fi depășite, dar există și cauze birocratice, legislative, care vin din vechile monopoluri statale eh, feroviare. Frecventarea spațiului feroviar limitează foarte mult intermodalitatea trenurilor eh, cu eh, cel rutier și cu cel maritim și fluvial în felul acesta cresc costurile de transport ale uh, întreprinderilor europene și competitivitatea lor și împiedică rentabilitatea investițiilor în uh, infrastructură și de asemenea pune obstacole în calea întreprinzătorilor. În cele din urmă, Transportul feroviar poate să aibă un aport foarte mare la politica de mediu a Uniunii Europene pentru că poate duce la reducerea emisiilor de dioxid de carbon Astăzi, în Europa, mai mult de 8 miliarde eh, de, de, de rute pe an sunt eh, acoperite de transportul acesta, deci e vorba de 13.000 eh, de miliarde de euro în Cartea Albă, foaia de parcurs a spațiului feroviar unic european, o politică de transport competitivă și durabilă, Comisia Europeană spune că în 2050 transportul feroviar trebuie să reprezinte jumătate din traficul de marfă și de călători din Europa. Dacă ajungem la aceste cifre, atunci se va ieftini transportul, se va îmbunătăți serviciul pentru cetățeni și vom reduce cu 60% emisiunile de CO2 din, în anul respectiv față de cele înregistrate în 1990. În ziua prezentării acestui raport nu vreau să intru în detalii tehnice pe care le vom discuta în lunile viitoare, dar vreau să vă spun care este situația și care sunt consecințele asupra posibilităților de mobilitate a populației și de competitivitate. De aceea vreau să vă rog să identificăm strategiile pentru a rezolva principalele obstacole care împiedică Europa să aibă un spațiu feroviar unic. Pentru a pregăti acest raport am avut discuții cu mai mult de 30 de agenții diferite. Săptămâna aceasta voi discuta cu reprezentanții utilizatorilor cu handicap. Pentru ei avem multă, uh, acordăm multă atenție în acest raport. Majoritatea sunt de acord cu această înțelegere a situației. Am încercat să fac o sinteză a soluțiilor care au reieșit din discuții și Comisia și Bunul Simț ne le arată ca fiind soluțiile posibile. Poten, potențialul uh, transportului rutier este bine de folosit și trebuie transformat într-o posibilitate și trebuie să simplificăm cele 11.000 de reguli tehnice care reglementează folosirea rețelelor feroviare și e vorba de 28 de autorități statale care au agenții diferite și care au structuri diferite cu personal diferit regulile nu sunt deloc transparente dacă ne gândim la cât de mult, arbitra, cât de mult arbitrariu există în stabilirea lor. Complexitatea aceasta afectează omologarea și punerea în aplicare în circulația materialului rulant. Costurile pentru o locomotivă, de exemplu, înseamnă chestiunile administrative pe care le are producătorul pentru diversele certificate. Dacă locomotiva circulă doar în trei state membre ale Uniunii Europene, cifra aceasta înseamnă 30%. Totul acesta se întâmplă într-un spațiu economic presupus unic și după trei pachete feroviare adoptate până acum. Prima problemă este că directivele care, de exemplu, în ce privește interoperabilitatea au fost aprobate, adică 94 96 bară 48, directiva 2001 bară 16 care se referă la transportul feroviar transeuropean, și directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar european, care este acum în vigoare, 2008-57, care nu au fost transpuse de diversele state membre. Noua propunere a Comisiei are niște obiective modeste, dar realiste, adică să reducă cu 20% timpul care cere, e necesar unei noi întreprinderi să intre pe piață și de asemenea să reducă costurile pentru uh, materialele, materialul rulant. În următorii cinci ani ar trebui ca industria feroviară europeană să ajungă pe un prim plan, să-și asume un rol de lider, iar interoperabilitatea să ajungă la nivel european Iată de ce raportul nostru prezintă și o soluție, consolidarea Agenției Feroviare Europene această agenție să fie, de fapt, o fereastră unică, nu un ghișeu unic care să dea un fel de pașaport european pentru vehicole care să intre pe piață. Propunem de asemenea mai multă transparență și o guvernanță mai simplă pentru acest organ și întărirea rolului ei în ceea ce privește revizuirea normelor naționale pentru a evita redundanțele și contradicțiile ca și derogările. Se pune problema să concentrăm toate formalitățile atât pentru trenuri, cât pentru materialul rulant, cât și certificarea instalațiilor fixe, care sunt necesare pentru sistemele de control, de exemplu. Una din alternative ar putea să fie să, existe un registru european de vehicule feroviare care să folosească datele existente. Cheia este relația pe care o putem stabili între Agenția Feroviară Europeană și cele uh, naționale. Doamna Bilbao, vă rugăm să, înțele- să încheiați, spune președintele. Vorbitoarea spune că va încheia într-un minut. Să vedem dacă putem să facem acest lucru. Doamna Bilbao, spune președintele, sunt convins că interpreții de asemenea sunt epuizați, încearcă să țină pasul cu viteza dumneavoastră. Ar fi foarte bine dacă ați ajunge la un final. În încheiere vreau să spun, spune vorbitoarea, după părerea noastră, că nu vom repeta, nu vom suprapune niște structuri și că din programul acesta se va pune în aplicare și în felul acesta provocările noastre și șansele noastre ca europeni în domeniul feroviar le vom putea fructifica pentru o mai bună mobilitate a persoanelor, a mărfurilor și de asemenea vom avea un sistem durabil Trebuie să atribuim toate aceste calități trenurilor și deciziilor politice care cumva blochează acum această dezvoltare a competitivității. E nevoie de investiții, deci trebuie să facem un pas înainte în acest moment. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru generozitate. Mulțumesc. E bine că avem ceva timp la dispoziție. Ieri, după amiază, ar fi trebuit să vă opresc cu forța. Domnul de Grandes de la PPE are cuvântul acum. Cred că putem să vă lăsăm la dispoziție patru minute. Sunt generos astăzi, așa că aveți patru minute, domnule de Grandes. Mulțumesc, domnule președinte. E ușor să fii de acord cu pasiunea, cuvintele și ambițiile și diagnosticul pus de raportoare. Poate că realitatea cu care ne confruntăm uh, nu va fi pe măsura ambiției și trebuie să dăm dovadă de mai multă flexibilitate între ambiția respectivă și ce este posibil uh, să realizăm. Cred că din cele spuse de raportoare reiese foarte clar că e nevoie să avem un nou pachet feroviar care să uh, rezolve deficiențele celui anterior, să ajungă la mai multă armonizare și la mai multă competitivitate în domeniul feroviar. Măsurile propuse de comisie trebuie avute în vedere. Ne ocupăm acum de aspectele tehnice, iar ele reprezintă un tot în care siguranța și interoperabilitatea sunt legate ca și uh, lărgirea competențelor Agenției Feroviare Europene, așa încât propunerea Comisiei, ca și cea a raportoarei, sunt ambițioase. Sunt anumite lucruri uh, asupra cărora suntem de acord, iar în cele spuse de raportoare, și privind propunerea de directivă despre interoperabilitate, reiese nevoia de a dezvolta susținerea financiară pentru dezvoltarea aspectelor tehnice care duc la interoperabilitate. Articolele 2 și definițiile uh, considerăm că sunt foarte importante, mai ales ideea mutualității între statele membre la nivelul notificării Totuși, am de făcut niște observații. Ținând cont de bă, cele spuse, ar putea să fie contraproductiv să mărim competențele agenției. Trebuie să ținem cont de principiul de subsidiaritate. La articole 20 și 21 propunerea ă, aceasta ă, da, piața vehicolelor și uh, când vorbim de vehicule care fac doar trafic național, ar putea să fie bine, pentru că acolo ar putea să se întâmple așa cum este menționat. Lucrul acesta se poate ajunge și la agențiile naționale, cât și la Agenția Europeană. Însă acordarea uh, către agenție a competențelor exclusive pentru instalațiile fixe ar putea să dea naștere unor probleme Autoritățile naționale sunt cele care aprobă subsistemele de control uh, de energie și infrastructură când e vorba de traficul național. Ar putea în cazul acesta să existe niște dispoziții specifice pentru operatorii naționali, doar naționali. Cât privește data transpunerii acestei directive, dacă Comisia Europeană era ambițioasă, raportarea este și mai ambițioasă pentru că mărește competența agenției și reduce cu un an um, termenul de intrare în vigoare. După părerea noastră, ar putea să ducă la o sarcină administrativă mult prea grea pentru agențiile naționale și pentru agenția europeană. Dacă se lărgesc competențele, ar trebui Uh, să existe și personal mai mult care să beneficieze de formare de, și de o perioadă de adaptare la noile funcții. Toate propunerile din cel de-al patrulea pachet feroviar sunt uh, foarte bune, dar oferim colaborarea noastră raportoarei pentru a spori valoarea adăugată la nivel european, plus valoarea la nivel european liberalizarea și interoperabilitatea trebuie să fie mai uh, eficiente pentru a alimenta transparența, competitivitatea în serviciu, uh, în, în sprijinul călătorilor europeni. Mulțumesc, doamna Ayala Sender de la Socialdemocrați. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei, să o felicit pentru interesul arătat pentru acest dosar este un pachet în care sunt cuprinse toate elementele uh, acestui subiect pe care îl discutăm. Interoperabilitatea ține de partea tehnică, dar într-o anumită măsură uh, a fost folosit pentru a justifica marea rezistență și blocajele din partea operatorilor istorici din statele membre, dar și din partea guvernelor statelor membre. Cred că în acest moment, având această nouă normă, încercăm cumva să depășim inerția și să depășim obstacolele pentru a putea avansa în sensul armonizării mai rapide iar plusvaloarea europeană să fie clară plusvaloarea adusă de agenția Uh, europeană care să aibă o capacitate și competențe mai mari pentru a putea trece de rezistența și de blocajele de la nivelul statelor membre. Există însă și niște riscuri. Trecerea de la agențiile naționale la Agenția Europeană, care mi se pare foarte bună și suntem în favoarea ei, suntem în favoarea europenizării uh, acestei, acestui domeniu. Pașaportul european pentru materialul rulant este o propunere foarte bună, dar în unele cazuri agențiile naționale pot să propune calendare mai concrete, mai reduse și prețuri mai interesante. Deci cred că aici trebuie să încercăm să ajungem la cea mai bună soluție. Pe de o parte, să sporim capacitățile agenției europene și pe de altă parte să nu pierdem din vedere aspectele pozitive ale agențiilor naționale în ceea ce privește calendarele și costurile mai eficiente. Aici va fi, de fapt, după părerea mea, echilibru acestui raport. De asemenea, mai am, am depus o întrebare, fie comisiei, fie agenției. Aș vrea să știu dacă ar fi uh, ca în certificarea armonizată a materialului rulant, dacă ar fi posibil să se țină cont de elementele care se adaptează mai bine la uh, calibrul uh, european, mai ales în ceea ce privește transportul de marfă. Mă refer la ecartamentul european. În Marea Britanie, după cum știți, ecartamentul este diferit și sunt foarte multe obstacole și în al doilea rând, mai am o întrebare adresată tot comisiei, dacă cumva comisia e dispusă să înființeze un grup de lucru privind interoperabilitatea, eliberarea etichetelor, uh, biletelor, așa cum spune și raportarea. Și de asemenea am o întrebare pentru agenție. Dacă pentru dezvoltarea sa completă ar trebui, n-ar trebui să țină cont și de aspectele sociale. Uh, certificarea materialului rulant pentru diverse utilizări, știu, uh, poate că ar trebui experții să aibă roluri mai mari, mai bune, pentru că e mai bine să avem material certificat la nivel european. Mulțumesc foarte mult, domnul Kramer, pentru verzi. Ja, jetzt rede ich nie auf Spanisch. <laughs> Bring noch einen anderen Aspekt herein. Ja, wir haben eben die Situation, dass wir... Bun. Din Tallinn spre Lisabona putem comod cu bicicleta, cu mașina, cu camionul, dar nu cu trenul. Și acesta este un mare dezavantaj pentru că trenul este cel mai puțin poluant mod de trans- transport. Din păcate, în Europa, iată, avem sisteme diferite, cartamente diferite și acum trebuie să armonizăm totul. Aceasta este tendința, aceasta este ambiția Parlamentului European, a Uniunii Europene. Uh, Uh, deci ambiția este comună, nouă a, uh, tuturor, dar uh, din păcate în momentul în care venim sau ne propunem să facem ceva în practică, prea puține se întâmplă, pentru că operatorii, iată, au o atitudine reticentă. Sistemul actual costă mult, costă timp de asemenea și dacă vrem ca trenul să fie mai des folosită decât mașina. Și aceasta este ambiția noastră, pentru că trebuie să pro- protejăm uh, mediul înconjurător. E nevoie de un rol mai important acordat sectorului uh, feroviar. Timpul și banii uh, sunt foarte import- importanți. Știm cu toții asta. Spre exemplu, o locomotivă certificată, autorizată într-un stat membru nu este automat autorizată Uh, într-un alt stat membru și procedurile în uh, acest uh, sens Durează mult și costă milioane de euro. Cu vreo trei ani în urmă am avut discuțiile privind cross-acceptance, acceptarea încrucișată și spuneam clar că o locomotivă Uh, certificată într-un stat trebuie să fie automat recunoscută și într-un alt stat membru, în cazul în care cel de-al doilea stat membru nu își uh, poate bine justifica refuzul. Și iată, uh, am discutat lucrurile, din păcate nu au fost puse în aplicare și acum la al patrulea pachet feroviar trebuie să rezolvăm problema. Bineînțeles, Agenția Europeană și agențiile naționale trebuie să colaboreze, dar ne dorim de asemenea și un organism central nivel european care să colaboreze strâns cu uh, agențiile naționale. Nu ne dorim un uh, sistem european care să se ocupe din nou de toate detaliile, ci ne dorim un, uh, un sistem care să pre- permită uh, luarea de decizii la nivel național, pentru că acolo, de fapt, rezidă competențele. Însă, Agenția Feroviară Europeană trebuie să fie primul partener de discuții care să facă legătura cu agențiile naționale. Lucrul acesta sau propunerea aceasta nu este nouă, funcționează deja prea bine în sistemul aerian. Avem Agenția Europeană care colaborează strâns cu agențiile naționale și totul funcționează perfect. Prin urmare, Agenția Feroviară Europeană ar trebui să poată fi folosită, să poată acționa în caz de conflicte și să rezolve problema. Deci aceasta trebuie să fie, acest lucru trebuie să fie uh, consemnat de noi și consfințit prin actele noastre și voturile noastre. Acum, în ceea ce privește competențele industriei sau operatorilor sau uh, administratorilor de uh, Uh, infrastructură, e bine, și aceste competențe trebuie să fie luate în considerare, dar și uh, responsabilitățile trebuie să fie clar atribuite fiecărui uh, actor în parte. Lucrul acesta se întâmplă deja în industria auto, știm prea bine că um, companiile producătoare de autovehicule pot rechema de pe piață o serie dintre produsele lor în cazul în care își dau seama că există o problemă uh, Uh, sistemul funcționează foarte bine și trebuie să fie păstrat și în, uh, să, să fie inclus și în acest uh, domeniu feroviar. În numele ECR, domnul Zile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iată, raportul este unul bun. Se pun foarte multe accente potrivite în el N-are sens acum să mă ocup de detalii pentru că oricum am, am discutat, des, voi discuta și despre raportul meu și despre raportul Kramer. Prin urmare, îmi permit acum să fiu mai succint. E drept că proiectul interoperabilității este acum în, la nivelul acordului putem continua discuțiile noastre tehnice cu Consiliul pe marginea acestui uh, aspect. Și în acest context e clar că trebuie să să stabilim uh, ambițiile noastre. În ceea ce privește, spre exemplu, acordarea de autorizații locomotive, pentru locomotive și materialul rurant ce se întâmplă în acest domeniu. Vedem că există multe uh, provocări la nivel european în acest sens. Nu de mult am vizitat uh, ERA și ne-am, mm, cu prilejul acestei vizite ne-am dat seama că ERA nu prea are habar despre ceea ce se întâmplă în toate uh, statele membre și nici nu va mai și nici pe viitor nu va avea prea mare habar despre ceea ce se întâmplă uh, spre exemplu în statele terțe. Există problema aceasta a diferitelor uh, tipuri de cartament, iar era acum nu are posibilitatea de a crea o bază de date cu informațiile de care are nevoie uh, și, prin urmare, agenția va depinde pe viitor de informațiile pe care statele terțe Uh, sunt generoase și le oferă. Același lucru se întâmplă și la locomotive, ce să mai vorbim despre tipurile de motoare folosite în diferitele state. E clar că avem nevoie de o bază de date în cadrul uh, ERA. O bază de date care să conțină toate informațiile de care are uh, nevoie agenția. Dar bine, acestea sunt detalii, uh, detalii, detalii care mai pot fi îmbunătățite în cursul uh, dezbaterilor. Pe ansamblu însă trebuie să recunosc că nu văd mari obstacole. Mulțumesc. Trecem la uh, membrii, doamna Meissner. Mulțumesc, Brian. Libera circulație este unul dintre principiile Uniunii Europene. Pe hârtie, măcar. Știți prea bine că nu sunt într-o totul de acord cu domnul Kramer uh, de fiecare dată, însă de data aceasta, iată că are dreptate. Prin Europa putem merge uh, fără nicio problemă cu mașina, cu nava, cu bicicleta, dar nu cu trenul. De fiecare dată sau de mult timp vorbim despre piața feroviară de care avem nevoie, dar de fiecare dată când am discutat despre asta, statele membre au reușit să se replieze pe propriile pol- politici. Uh, să, să ne gândim, spre exemplu, la canalul Mânecii. Uh, acesta a fost construit astfel încât uh, trenurile germane să nu poată trece prin canalul de Mânecii. Deci, iată, competiția a fost permanent strangulată. S-au folosit trucuri de tot felul. Uh, Uh, de la modul de construcție până la uh, tipul de uh, ecartament pentru eliminarea competi competiției. Dacă vorbim despre ecartament, trebuie să vorbim despre nordul Spaniei, unde sunt trei tipuri de, de ecartament. La Rail Forum Europe Uh, am reușit să-i aducem la aceeași masă a discuțiilor uh, pe cei de la căile ferate franceze și pe cei de la căile ferate germate, germane și uh, pentru prima dată reprezentanții acestor operatori au spus că bine, o să renunțăm la toate trucurile noastre și vom încerca să promovăm interoperabilitatea. Iată, disponibilitatea există din partea operatorilor și haideți să ne asigurăm că și pachetul nostru legislativ sprijină acest avânt Uh, uh, al operatorilor. Domnul Panio, spune domnul uh, președinte, urmează acum două minute. Două minute. Două minute, mulțumesc. Domnule președinte, regimul prezent de autorizarea materialului Irland este prea lung și prea costisitor și are impact negativ asupra industriei și operatorilor și face sistemul ineficient. Așa cum ne-a spus raportorul, suntem de acord cu dorința Comisiei de a însărcina ERA cu uh, prelucrarea și, uh, el, și emiterea autorizațiilor. Asta va aduce la o intensificare a activității în sistem. Însă soluțiile propuse în cazul versiunii reformate acestei directive privind interoperabilitatea ni se par că nu sunt bine adaptate. În loc să se revadă distribuirea de competențe între ERA și autoritățile naționale, ar fi fost mai bine să se încadreze mai clar procedurile de autorizare, astfel încât să se termină cu dificultățile constatate. Adică ERA trebuia să aibă rolul unei interfețe unice, autoritățile naționale de securitate și solicitări de autorizații. ERA ar putea defini progresiv un fel de ghișeu unic pentru solicitanții de autorizație în ceea ce privește vehiculele care trec cel puțin, traversează cel puțin o frontieră. Orice evoluție a rolului ERA pe viitor ar trebui să se bazeze pe o evaluare aprofundată în care se iau în considerare rezultatele acestei reforme. Decentralizarea uh, responsabilităților este un aspect important. Trebuie să existe o evaluare a cererilor de autorizații care trebuie să fie însoțite cu o perioadă de tranziție suficientă care să permită o ajustare a mijloacelor la noile competențe. Și de aceea nu pot să susțin amendamentele 67, 69 și 66. Domnul Groș. Pe scurt, domnule președinte, sunt de acord cu doamna Meissner și de acord cu domnul Kramer. Dați-mi voie să prezint un aspect specific uh, al industriei feroviare. Poate nu-l cunoaștem de fiecare dată. E clar că operatorii feroviari uh, au un mare potențial de angajare, dar și industria feroviară angajează în momentul de față vreo 360.000 de lucrători în toată Europa și 20% din producția europeană este exportată, ex, exportată în momentul de față. Uh, deci, deocamdată, industria feroviară europeană este competitivă, dar în curând competitivă competitorii din uh, China și din uh, Japonia vor deveni din ce în ce mai puternici pe piață și tocmai de aceea, iată, cercetarea și inovarea este într-adevăr, trebuie neapărat să fie o, o ambiție a noastră. Iată, așa uh, prin acest act legislativ putem să sprijinim cercetarea și inovarea pe lângă cercetare și inovare, importantă este și, uh, și ocuparea. Uh, avem uh, nevoie de lucrători calificați, deocamdată avem suficienți, însă pe viitor se prea poate ca numărul de lucrători calificați să fie prea scăzut scăzut. Prin urmare, trebuie să investim în inovare, în cercetare, dar și în formarea lucrătorilor. Doar așa industria noastră ar putea fi și pe viitor competitivă. Deci și aceste aspecte trebuie să fie luate în considerare. Vă mulțumesc! Înainte să dau cuvântul comisiei, am să spun și eu câteva cuvinte. Haideți să uităm puțin de politică, știu că e destul de dificil să faci asta în Parlament, dar dacă ne uităm pur și simplu din, vedere, din punct de vedere feroviar, aceste trei rapoarte acoperă cele mai importante pachete din pachetul feroviar. Dacă nu ne ocupăm de capacitățile tehnice și interoperabilitatea împreună cu criteriul de siguranță, nimic nu se va putea realiza. Și de asta este important să ascultăm um, cele spuse de membrii și de aceea cred că aceste trei rapoarte, din punct de vedere pur feroviar, sunt cele mai importante. Apreciez că vă referiți la guvernanță, uh, aspectele politice, sigur, se vor contura, contura foarte clar și ele, dar cred că pe aceste trei rapoarte trebuie să vedem cum asigurăm interoperabilitatea. Michael și restul, toți au spus că este o aberație, că iată ne aflăm în 2013 și încă nu putem uh, călători uh, cu trenul în toată Europa. În 1969 am ajuns pe lună și acum suntem în 2013, încă nu avem transport uh, transfrontalier feroviar în Europa noi suntem uh, lideri în ceea ce privește tehnologia feroviară, dar dacă vrem să ne menținem poziția ca numărul 1, trebuie să trecem peste aceste bariere tehnice naționale uh, care blochează ceea ce putem oferi ca industrie și ca uh, între continentul. Acest lucru este important și o să închei prin a spune, așa cum ați mai auzit din partea mea de altfel, uh, prin a da un exemplu. Dacă aviația civilă ar avea aceleași norme și regulamente uh, ca mm, sistemele feroviare, în momentul de față, nici măcar un avion Airbus A3 20, 380, 800, niciunul dintre acestea nu ar zbura în Europa încă ar mai aștepta să primească certificate și autorizații. Și asta este principala problemă, principala barieră care trebuie înlăturată și eu cred că dacă reușim să depășim problemele tehnice și să uh, realizăm această interoperabilitate, uh, Sigur, fără să uh, facem vreun compromis la nivelul siguranței, și despre asta o să vorbim, atunci acest lucru va duce la toate celelalte elemente care include și guvernanța. Sigur, sunt politician, deci apreciez aspectele politice, dar cred că este esențial întâi să ne axăm pe aceste um, aspecte. Dacă nu vrem ca peste 2 ani, așa cum ne-a spus Michael, să venim cu un al cincelea și apoi al șaselea pachet feroviar. Uh, atunci aici se găsește esența problemei, dragi colegi, după părerea mea. Eric, uh, domnul Pachet din partea Comisiei, 5 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc pentru că sunteți de acord cu ambițiile Comisiei pe aceste aspecte esențiale din pachetul feroviar. Îi mulțumesc foarte mult și um, raportorului, doamnei Bilbao, pentru raport. Colegii au spus deja că uh, raportarea este mai ambițioasă pe anumite aspecte decât Comisia și pe bună dreptate, aș zice. Deci, încă o dată salut acest raport și toate ambițiile pe care le cuprinde. Aș avea câteva comentarii de făcut în ceea ce privește amendamentele care sunt prezentate în acest raport. În primul rând, dincolo de structura generală a raportului, care confirmă um, abordarea comisiei, există câteva aspecte importante de menționat. În primul rând, raportoarea consolidează rolul agenției pentru emiterea de autorizații pentru uh, sistemul de gestionare feroviară europeană MTMS. Sunteți conștienți uh, cu toții de faptul că acest aspect este unul dintre cele mai uh, dificile în Consiliu, dar sunt de aceeași părere cu doamna raportoare și cu ceilalți care au intervenit în discuție că agenția trebuie să autorizeze dimensiunea ecartamentului dacă vrem să avem uh, un sistem de gestionare operațional. De asemenea, salut uh, amendamentul referitor la crearea unui registru unic de vehicule european. Ar fi foarte um, util și ar uh, duce la gestionarea omogenă a uh, vehiculelor odată cu creșterea responsabilității de autorizare. Aici poate că este un punct de menționat care nu a rezultat neapărat azi, ci data viitoare, și anume chestiunea resurselor pentru agenție. Acest lucru are impact asupra resurselor, evident, care încă nu fac parte din declarația financiară a Comisiei, dar sunt conștient de faptul că odată ce se finalizează uh, Uh, aceste eforturi, uh, va trebui să revizităm uh, pachetul financiar pentru a vedea dacă există concordanță între sarcini și pachetul financiar. Apoi, scurtarea perioadei de tranziție este una pe care o apreciem, dacă îmi dați voie să subliniez și acest aspect. Propunerea comisiei a analizat uh, cu mare atenție faza de um, accelerare a activității agenției și acum am spus la audiere de acum câteva săptămâni, perioada de 2 ani propusă va fi suficientă pentru ca agenția să fie echipată astfel încât să facă parte progresiv creșterii autorizațiilor. Deci nu vorbim de o explozie bruscă. Și agenția va începe să livreze, să emite autorizații treptat. Apoi, reducerea la un an nu e imposibil din punct de vedere operațional, dar rămâne văzut ce se întâmplă la punctul de pornire. Dialogul pe care o să-l începem mai târziu cu Consiliul. Și Aș vrea să mă refer și la două aspecte în cadrul discuției. În primul rând, propunerea de a crea un grup de lucru pe interoperabilitate și accesibilitate, care a fost făcută de doamna Ayala Sanders, inclusiv în ceea ce privește emiterea de bilete. Pentru accesibilitate, agenția tot mai a făcut ce trebuie pentru actualizarea STI pe accesibilitate și lucrul acesta va fi abordat acum în Comisia de Risc. Deci vom avea un astfel de STI actualizat la, în a doua parte a anului, spre sfârșitul anului, da, colegii mei vă pot da detalii, doamna Iala. Și același lucru e valabil și pentru ticketing, chiar dacă, să spunem acolo, lucrurile sunt mai puțin avansate. Dar sigur vă stăm la dispoziție dumneavoastră și tuturor colegilor pe aceste chestiuni. Apoi privind subsidiaritatea și rolul agențiilor naționale de siguranță, sigur că uh, ERA va avea um, legături foarte strânse cu aceste agenții naționale și probabil că există domenii în care agențiile naționale pot să-și păstreze competența, poate pe infrastructură, care nu are legătură cu RTMS și în Consiliu o abordare a fost să mai rămână competențe la nivelul agențiilor naționale pentru materialul rulant național. Da, aici trebuie să comentăm și că, da, în prezent există material rulant pur național, dar în contextul industrializării, pe care l-ați menționat, domnule președinte, și în contextul uh, zonei feroviare europene integrată, cred că acesta se va reduce, materialul rulant în pur național, și va exista opțiunea de a alege între Agenția Națională și ERA, chiar și pentru genul acesta de material rulant. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, doamna raportor, vreți să reveniți, dar scurt, vă rog. Si. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor pentru intervenții și voi reține aspectele pozitive. Da, toți suntem de acord că trebuie să facem un pas înainte în ce privește interoperabilitatea, care creează foarte multe probleme. În secolul 21, când vorbim de durabilitate, creștere, inovare, programul 2020, crearea de locuri de muncă în Europa, dacă nu abordăm cu mult curaj aceste hotărâri, totul va rămâne la nivelul cuvintelor, dar nu putem pierde timpul. Mulțumesc tuturor care doresc să facem pași înainte și să ajungem la un diagnostic clar și, firește, trebuie să vedem cum întărim Agenția Europeană. N-am spus acest lucru în raport, dar la nivelul amendamentelor o să încercăm să nu stabilim doar un termen pentru tranziție, ci să propunem un program de lucru cu date clare în care Agenția Europeană să-și poată asuma competențele pentru a putea fi cu toții de acord. Vreau să spun domnului Zile că realmente trebuie să analizăm împreună cu domnul Kramer și cu cei trei responsabili uh, ai acestui raport ca să avem un raport coerent, mai ales când vorbim despre rețelele insulare Domnul Groș, realmente Europa poate să fie competitivă, dar mult mai mult decât atât. Pierdem foarte mulți bani, mai ales când vorbim despre autorizări și despre deschiderea pieței și despre posibilitatea de a călători. Banii înseamnă pierdere de timp pentru persoane, pentru transportul de marfă, pentru cât durează să se elibereze o, o autorizație, cât uh, înseamnă obstacolele ridicate de autorități deci trebuie să facem un pas hotărător în acest punct de vedere. Cum spuneam, trebuie să scurtăm perioada de tranziție și vreau să spun și Comisiei ceva. Mulțumesc de, pentru evaluarea făcută și sper să putem colabora și vă cer să fim ceva mai curajoși pentru a face acest pas. Sectorul feroviar ne cere acest lucru iar la domeniul politic aici există și o temere, o teamă, dacă apropo de deschiderea pieței. Teama aceasta, toată lumea se întreabă ce și ce se va întâmpla, întâmpla cu ce am făcut eu în țara mea. La domeniul, la, la nivel politic și instituțional avem foarte multe de câștigat și foarte multe de pierdut dacă nu avem un proiect european uh, care să poată facă față uh, provocărilor globale, cum ar fi China și Japonia, care fac pași foarte rapizi înainte. Suntem o echipă de femei și suntem gata să facem tot ce trebuie în acest sens și vă mulțumesc pentru intervenții. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum trecem la următorul raport Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene, Siguranța feroviară, mă scuzați, domnul Kramer are cuvântul. Da, securitatea, siguranța este foarte importantă. Avem 28 uh, uh, de uh, victime pe șoselele europene. Nimeni nu mai menționează această știre, dar odată ce are loc un accident feroviar, uh, toată lumea, toată presa vuia, vuiește. Dar haideți să vă dau câteva cifre care arată faptul că, din punctul de vedere al securității, uh, sistemul feroviar este minunat. Deci dacă în uh, anii 70 aveam uh, peste 400 de victime anual, uh, în momentul de față avem vreo 100 de victime în urma accidentelor feroviare. Deci iată, um, cât de bine se descurcă sistemul feroviar. Dar siguranța trebuie să fie și pe viitor sprijinită. Dar pentru a face lucrul acesta trebuie să stabilim clar care sunt uh, care sunt uh, atribuțiile fiecăruia dintre actorii implicați pe, în domeniul uh, feroviar. Trebuie să aducem, să creăm o mai bună colaborare între uh, no, autoritățile naționale și uh, operatori. Industria e deja interconectată la nivel european, dar pentru ca colaborarea între ceilalți uh, actori să fie într-adevăr funcțională, avem nevoie de o agenție europeană cu drepturi de plină. Iată, avem aceste trei uh, rapoarte, trei rapoarte care clar uh, trebuie discutate în, în, uh, împreună, reprezintă un pachet și în acest pachet e important să stabilim care sunt responsabilitățile Agenției Europene Feroviare. Bineînțeles, există agenții și organisme la nivel național care trebuie să fie păstrate și pe viitor, însă avem nevoie și de un oficiu european care să se ocupe de coordonarea tuturor uh, Uh, autorităților naționale, așa cum avem în sistemul aerian. Trebuie să ne asigurăm că um, această colaborare este într-adevăr uh, uh, una funcțională, una într-adevăr eficientă. De asemenea, procedurile de certificare a materialului rulant sau a locomotivelor trebuie să fie unificate, armonizate, pentru că doar așa putem face economii. Uh, Uh, în raportul meu, revenind la ERA, acum spun clar care sunt dorințele noastre în ceea ce privește acest, uh, prerogativele acestei agenții. De asemenea, ne referim la agențiile naționale și ne referim la regulile existente care ar trebui să fie armonizate. În momentul de față, la nivelul Uniunii Europene, avem mii și mii de reglementări naționale care ar trebui să fie eliminate, ar trebui să fie Uh, contopite astfel încât să poată fi folosite de către toată lumea și de această contopire ar putea să se ocupe și de către uh, ar trebui să se ocupe tot Agenția Feroviară Europeană. De ce? Pentru că altfel ne trezim cu situații precum am avut în, uh, în trecut. Un, uh, într-un stat uh, semnalul stop era albastru, un alt stat era roșu și nimeni nu știa ce se întâmplă în celălalt stat și prin urmare au avut loc accidente. Așa ceva nu se mai poate întâmpla. De asemenea, termenele limită, și acestea sunt tratate în raportul meu, suntem încântați de faptul că termenele limită pot fi scurtate. Oricum discutăm despre această temă de vreo 20 de ani, deci de ce să mai stabilim uh, termene limită îndelungate? Uh, Ehm, trebuie să le spunem clar autorităților uh, naționale că trebuie să pună în aplicare prevederile într-un an, maxim doi. Nu mai 4-5 ani ca în trecut uh, și uh, să ne trezim în situații în care aceste prevederi oricum nu sunt puse în aplicare pentru că nimeni nu era pregătit pentru ele. Și uh, ce mai vedem în uh, sistemul feroviar? Vedem că um, există posibilitatea, există mulți operatori, multe întreprinderi care încalcă regulile în uh, vigoare. Iar tocmai pentru că avem nevoie de notificatori, trebuie să creăm un oficiu care să preia notificările pe bază de contribuție anonimă. Doar astfel putem distruge cultura aceasta a secretomaniei care este promovată la nivel de întreprindere. De asemenea, ERTM, ERTMS-ul trebuie să fie sprijinit prin, și uh, potențat prin intermediul a, a, uh, a autorității Agenției Europene uh, Feroviane. Um, în ceea ce privește, iată, pe ansamblu raportul meu, e clar că semnalul meu este acela de a europeniza într-adevăr sistemul. În numele PP, domnul Bach. Vă mulțumesc, domnule președinte, de multe ori s-a tot spus avem nevoie, că avem nevoie de mai multă Europa. Cred că majoritatea dintre noi ne dorim o europenizare a sistemului uh, feroviar. Și eu sunt de acord cu această ambiție și sunt de acord, de asemenea, cu cele spuse la un moment dat de președintele nostru, și anume că avem nevoie de o interoperabilitate completă și o, o depășire a tuturor obstacolelor de natură tehnică, pentru că altfel nu va funcționa sistemul nostru european. Și acum, în acest context, cele trei propuneri ale Comisiei, voi vorbi despre toate, sunt foarte importante pentru evoluția sistemului feroviar în următorii ani. Acum, revenind la raportul Kramer, trebuie să spun la rândul meu că Iată, sistemul feroviar este caracterizat printr-o siguranță sporită, iar această caracteristică trebuie să fie păstrată și pe viitor. Uh, Uh, e drept că sistemul feroviar s-a tot modificat și se va tot uh, modifica și tocmai de aceea regulile privind securitatea trebuie să fie adaptate și modificate. De ce? Pentru că, iată, avem tot mai mulți actori implicați în domeniu, există tot mai mulți subcontractori care nu au neapărat aceeași cultură a siguranței și mai există și o intensificare a traficului, iar lucrul acesta este, bineînțeles, uh, salutar. Acum, doamna Bilbao a prezentat un exemplu uh, cu privire la traficul transfrontalier uh, între Belgia și Luxemburg. Cred că acest exemplu este unul foarte, foarte bun. De ce? Pentru că ne arată că prin creșterea numărului de operatori, de subcontractori, uh, în creșterea numărului de reguli, iată, apar situații în care, în ciuda încercărilor de eficientizare, lucrurile nu funcționează neapărat uh, bine. Vreau, tocmai de aceea, pentru a elimina aceste, aceste puncte care nu funcționează, vreau să încurajez pe raportori să lucreze împreună la, la rapoartele lor, pentru că doar astfel putem obține un tot unitar. Acum, în ceea ce privește din nou raportul Kramer, într-adevăr e nevoie de o clarificare și o coerență a, a reglementărilor uh, Uh, la nivel național. Uh, responsabilitățile, de asemenea, trebuie să fie clar atribuite și Comisia dorește lucrul acesta și uh, domnul Kramer dorește o și mai mare clarificare a competențelor și responsabilităților. Deci sunt de acord cu, cu raportorul, nu trebuie să existe posibilitatea de a interpreta în mod diferit anumite reguli. De asemenea, uh, Standardele naționale, în cazul în care sunt deja înalte, nu trebuie să fie scăzute, uh, nu trebuie să fie adaptate unor standarde mai joase. și, uh, de asemenea, mentenanța este importantă, standardele în domeniul mentenanței trebuie să fie stabilite de asemenea. În ceea ce privește aspectele sociale, nu sunt neapărat uh, de acord cu raportorul. Eu consider că aspectele uh, sociale sunt esențiale în contextul uh, securității și tocmai de aceea propun uh, sau mi se pare normal ca în acest raport să fie incluse și controlele uh, la bord. Important este de asemenea articolul 10 care vorbește despre certificatul unic de siguranță, despre introducerea acestuia. Uh, Cred că partea B este puțin problematică. Cred că ar trebui să creăm aici o perioadă de tranziție și, de asemenea, anonimitatea uh, notificatorilor și notificărilor uh, este importantă și ar trebui să, fim, să ne lăsăm inspirați de uh, cele pe care le-am discutat ieri la raportul Durand cu privire la siguranța aeriană. Mulțumim, doamna Elan Sender domnule președinte. Îi mulțumesc lui Michael Kramer pentru interesul arătat față de acest dosar. Dar avem și niște puncte în care nu suntem de acord. Mi se pare important să întărim rolul și funcția Agenției Europene Feroviare în sensul certificatului european de siguranță, dar există un anume risc și anume nu sunt foarte clare nivelurile de responsabilitate. Există un fel de reacție a anumitor agenții naționale Am auzit diverse zvonuri în acest sens. Deci există riscul de a, -și, a se deroba de la responsabilitățile sale, mai ales în sensul în care se spune o să-și asume era răspunderea. Trebuie să asigurăm, să spunem foarte clar cine ce răspundere are, mai ales dacă întărim competențele uh, Agenției Europene Feroviare și acordăm mai multă putere și capacitate de uh, autorizare. Dar asta nu scutește agențiile naționale, nu îi scutește pe operatori, pe gestionarii de infrastructură de răspunderile pe care le au. Deci nu se pune problema evitării răspunderii, ci uh, se pune problema ca fiecare să își asume răspunderea care le uh, revine și să nu evite acest lucru. În ce privește gestionarii de infrastructură, există o anumită tenden, tendință de a menține agențiile naționale la nivel de decizie, mai ales în ceea ce privește calea de rulare, că numai Agenția Națională știe despre ce e vorba în propria țară. Dar dacă ne gândim la cât de multe progrese tehnologice au avut loc, ă, trebuie să ne gândim că nu pot să existe 28 de rețele diferite sau cât o mică rețea pentru fiecare regiune. Ar fi deci important ca principiul subsidiarității în diversele cazuri să fie bine supravegheat, mai ales banii care sunt investiți din bugetul european în aceste uh, rețele pentru a putea evita erorile. Amendamentul 24, uh, acolo se, se menționează un lucru important care apare și în raportul privind interoperabilitatea. E o chestiune germană pe care n-am înțeles-o foarte bine. Apor, eu știu, acolo trenurile regionale și alte categorii de trenuri, dar vreau să ne, ni se explice că n-am înțeles foarte bine. Reducerea securității, siguranței acestor trenuri și apoi ce se întâmplă în privința actelor delegate. Cred că acolo au apărut niște probleme apropo de modul în care putem controla apariția actelor delegate. Mulțumesc foarte mult! Domnul Banian, patru minute. Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc raportorului. Sunt de acord cu cele mai multe lucruri spuse în acest raport, mai ales în ceea ce privește definirea răspunderii, a responsabilităților în ce privește menținerea uh, termenelor la minim. E un lucru foarte important și nu încercăm să armonizăm niște reguli și să eliminăm regulile naționale. Lucrul acesta trebuie făcut foarte repede. Cât privește certificatul unic de siguranță, uh, ar trebui să fie o răspundere a Agenției Feroviare Europene, pentru că dacă, dacă sistemul va fi foarte complicat, nu o să obținem piața unică pe care ne-o dorim. Există domenii de nesiguranță, totuși. Ce înseamnă acest uh, certificat unic de siguranță pentru anumite operațiuni extinse feroviare, pentru că în termeni geografici este pur și simplu o chestiune geografică, e o certificare geografică sau ce se întâmplă când avem două tipuri de infrastructură în acea zonă. Aici trebuie clarificate lucrurile, pentru că s-ar putea să fie o rețea convențională și o rețea de mare viteză iar timpul de operațiune este foarte important aici, dincolo de aspectul geografic. Autorizarea acordată gestionarilor de infrastructură. În raport se spune că acest lucru trebuie făcut de agențiile naționale, dar în situații transfrontaliere, cred că uh, o să apară în viitor asemenea situații, liniile de mare viteză care vor fi transfrontaliere, deci este important uh, ca aceste infrastructuri uh, transfrontaliere să fie considerate ca o singură structură și nu să fie împărțite arbitrar în momentul în care trec uh, o granița dintr-o țară într-alta. Cât privește relațiile dintre organismele de anchetă, de cercetare și Agenția Feroviară Europeană, trebuie să fie de colaborare dacă Agenția Europeană ajunge în boxa acuzațiilor, ea nu ar trebui uh, să-i susțină pe cei care o anchetează, nu? Pentru a putea preveni conflictul de interese. Mă interesează ideea doamnei Bilbao privind codul de identificare și registrul vehicolelor feroviare europene, cât privește Uh, timpul uh, petrecut de mecanicul de locomotivă uh, la în exercitarea funcțiunii, trebuie să ne gândim la regulile de siguranță. Pentru că dacă o să fim prescriptivi, o să ajungem la niște, eu știu, absurdități nu dacă întârzie trenul 10 minute și, eu știu, omul mai are 10 minute până când trebuie să se oprească, atunci ce facem? Se oprește și blochează tot traficul. Pentru că dacă facem acest lucru, pornim de la numărul de ore pe care le petrece mecanicul de locomotivă în locomotivă, trebuie să, o să ajungem la niște prostii. Nu vrem să blocăm întreg sistemul, se merge pe șine, nu putem să blocăm tot sistemul. Domnul Zile, patru minute. Aș dori să-i mulțumesc lui Michael pentru modul în care a făcut uh, propunerea și modul în care a redactat uh, raportul. În primul rând, certificatul unic de securitate trebuie să avem foarte multă grijă pentru că e clar că în propunerea uh, sa, în partea B a propunerii, Uh, cumva va fi eliminat. Există mai multe cerințe decât în partea A și trebuie să înțelegem acest lucru. Sper de asemenea ca partea A uh, să devină mai serioasă uh, dacă ne gândim și la rolul pe care îl are Agenția Europeană Feroviară. Poate sunt operatori care nu vor să funcționeze în mai mult decât un singur stat, iar certificatul acesta ar putea fi costisitor pentru el și greu de obținut uh, de la Agenția Feroviară Europeană decât de la Agenția Națională. Dacă funcționează, dacă operează doar într-un singur stat membru, ar trebui să facă cerere pentru certificatul acesta la Agenția Națională. Apoi, dacă vorbim de părțile interesate, ar trebui să ne gândim în primul rând la interesul lor și să nu încercăm să le răutățim situația. Din contră, termenele de trei luni după înaintarea cererii mi se pare ok, însă mă îngrijorează termenele acestea de un an sau doi ani pentru transpunere. Dar dacă instituțiile respective sunt gata să facă lucrul acesta într-un an, sunt, le pot felicita. Încă două chestiuni, una care a fost menționată de Philip. Uh, cercetările, anchetele. Dacă are loc un incident, trebuie să fim foarte atenți, pentru că e foarte important să vedem cine este factorul de decizie. Și poate indirect incidentul acela este legat cumva de factorul de decizie. Deci trebuie să avem grijă să nu ajungem într-o situație de conflict de interese. Pers- persoanele respective trebuie să fie profesioniști imparțiali și independenți realmente și mă mai îngrijorează încă o chestiune, un sistem în care uh, anonim poți să notifici privind o posibilă amenințare sau chestiune de siguranță și securitate. Dacă nu se face anonim, atunci ar putea să existe o contraacțiune, nu o acțiune represivă. Sigur că este o posibilitate tristă, dar nu cred că notificarea anonimă ar îmbunătăți situația siguranței. După părerea mea, este inacceptabil anonimatul. Domnul Colicec, patru minute. Mulțumesc foarte mult. Cred că n-am nevoie de toate cele patru minute. Vreau să spun că toți colegii mei greșesc într-o oarecare măsură dacă au impresia că dacă există doar o singură agenție de certificare, de autorizare pentru toată Uniunea Europeană și dacă această agenție stabilește niște reguli de siguranță, atunci aceasta va fi soluția. Mă tem că agenția va fi foarte ocupată, va avea nevoie de spațiu, de finanțe și va avea nevoie de un buget sporit. Cred că sunt alte lucruri importante pentru interoperabilitate. Avem nevoie de o legislație unică și de reguli unice Uh, există trenuri cu tracțiune electrică, există diferite specificații tehnice pentru tracțiune. Dar uh, trebuie de asemenea să existe și un set uh, unic de reguli de siguranță și un singur organism care să se ocupe de interpretarea acestor reguli de siguranță. Lucrul acesta trebuie să Uh, cuprind materialul rulant și așa mai departe, dar uh, punerea în aplicare nu se poate face de către o singură agenție. pentru că nu ar putea să gestioneze toată această activitate. Cred că e vorba de două probleme. Pe de o parte, un singur set de reguli, lucru foarte important, pentru sistemul feroviar european, deci uh, reguli unice de siguranță, reguli unice de autorizare, de certificare și, pe de altă parte, cine va verifica aceste reguli și cine le va pune în aplicare. Cred că Agenția Feroviară Europeană trebuie să fie cea care răspunde de supravegherea respectării acestor reguli și toate aceste certificate pot fi internaționale, fie pentru infrastructură, fie pentru altceva. Dar cred că doar o locomotivă diesel poate să circule în toată Europa. În, în momentul acesta avem trei tipuri de locomotive care pot fi autorizate, dar nu există niciun fel de locomotivă în acest moment care să poată să circule pe toate șinele ferate din Europa. Trebuie să ne gândim și la aspectele tehnice. De asemenea, sunt de acord că toate anchetele în ce privește accidentele trebuie uh, să fie făcute responsabil și la momentul potrivit. Vreau să spun că toate trecerile de nivel intră în categoria uh, Uh, accidentelor de trafic, dar nu e adevărat. 90% de vină sunt mașinile pentru că nu respectă siguranța rutieră la trecerea de nivel. Mulțumesc foarte mult. Domnul Sasada, doamna Sasada, două minute. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult. Vreau să răspund la chestiunea exclusivității, la chestiunea aceasta a certificatului unic emis de Agenția Feroviară Europeană. În principiu, cred că este o idee bună, dar să nu uităm anumite trăsături specifice care ar putea să ducă la scutiri la derogări în anumite state membre care au granițe externe cu țări terțe, ă, statele sunt legate cumva sau au un sistem ă, comun ă, în ce privește cartamentul. Și regulile sunt urmate cu multă rigurozitate. Uh, dacă regulile sunt urmate riguros, asta înseamnă că materialul rulant din uh, statele terțe uh, pot sau nu pot să intre, poate sau nu poate să intre în statul membru respectiv. Cred că autoritățile naționale ale statului respectiv pot să emită certificatele pentru acest material rulant. Și pot să susțin comentariile făcute de domnul Zile, și anume că certificatele uh, trebuie supravegheate într-un fel. Asta este o idee foarte bună. Dar trebuie să existe și un spațiu pentru acordarea unor derogări pentru că aici e vorba și de interoperabilitate. Poate, de asemenea, să fie vorba și de trăsăturile specifice ale unor state membre care trebuie avute în vedere. Și încă un comentariu legat de perioada de tranziție. Poate că nu e suficient de lungă, poate că ar trebui să fie mai lungă ca să fim mai bine pregătiți. Mulțumesc. Domnul Parquet, de la Comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru un ambițios uh, raport, care în multe aspecte depășește uh, propunerea Comisiei și chiar o îmbunătățește. Mulțumim și lui Mark, Michael Kramer, sigur, pentru ce a făcut. Prezentarea pe care ați făcut-o situează siguranța în contextul potrivit. Niciodată nu trebuie să există compromis în ceea ce privește um, siguranța, dar și liniile feroviare trebuie să funcționeze în mod corespunzător. Și acesta a fost prezentat în contextul în care se creează, se asigură siguranța în sistemul căilor ferate. Unul dintre principalele subiecte subliniate a fost legătura dintre agenție și autoritățile naționale pentru siguranța feroviară. Domnule președinte a sugerat nivelul de conexiune între rapoarte acest lucru este foarte bun și așa o să se și întâmple. În ceea ce privește siguranța feroviară, există un aspect care, zic eu, ar trebui subliniat și anume, dacă într-adevăr, așa cum s-a propus, era va emite autorizațiile, atunci autoritățile naționale de siguranță vor uh, avea mai mare capacitate de a monitoriza evoluția siguranței feroviare și acest lucru va ajuta la îmbunătățirea gestionării sistemelor de siguranță și asta va fi ceva de apreciat până la urmă. Apoi câteva comentarii specifice. Toate amendamentele în care se vorbește despre termene transparente și stricte pentru luarea de decizii sunt salutare, conform discuției pe care o avem în mod regulat, foarte utile, încă o dată, perioada de tranziție, reducerea la un an, același comentariu ca și în cazul raportului doamnei Bilbao, și uh, e fezabil operațional, dar din punct de vedere a proceselor interinstituționale este și foarte necesar. Și așa cum am spus, în ceea ce privește domeniul de aplicare, definiție și aspectele procedurale, e adevărat, trebuie să mai facem eforturi pentru a reuni cu raport, aspectele cu raportul privind interoperabilitatea. Câteva comentarii specifice acum. Raportorul sugerează să stabilim un uh, sistem de comunicare cu privire la posibilele riscuri de siguranță. Ați menționat acest lucru, să cerem agențiilor să fie mai active în coordonarea normelor adoptate la nivel național și uh, să stabilim o bază de date cu incidente și accidente uh, pe modelul din aviație. Sunt sugestii foarte utile și Comisia va putea susține toate aceste aspecte, dar încă o dată există implicații la nivelul resurselor și acestea trebuie să fie fie evaluate la finele procesului pentru a vedea ce resurse pot fi disponibilizate. Și asta ține de discuția privind prioritățile bugetare și un comentariu referitor la agenție ca entitate de anchetă. Sigur că există tensiune și conflict de interese între supravegherea sistemului și uh, funcționarea ca sistem de anchetă, de investigare. Uh, această entitate de investigare, așa cum e în legislația actuală, trebuie să existe la nivel național și agenția era să supravegheze totul sigur că putem discuta asta cu raportorul și cu raportorii din umbră. S-a făcut un comentariu de domnul Benion privind infrastructura transfrontalieră, dacă nu mă înșel. În principiu sunt de acord cu asta și, într-adevăr, noțiunea că va exista o intensificare a acestei infrastructuri transfrontaliere în viitor este în concordanță cu ceea ce face Parlamentul pe politica TNT. Și în ceea ce privește timpul, timpul de condus, uh, știu că există un amendament referitor nu neapărat la noi reguli, ci la raportarea privind timpul de condus și asta este foarte util. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene. Îmi cer scuze, Michael, spune domnul președinte, că nu ți-am dat din nou cuvântul. Te rog! Mulțumim foarte mult pentru toate aceste contribuții din partea colegilor. Putem spune că per ansamblu avem un, o bază comună. Este vorba de siguranța feroviară și nu am cerut o agenție care să hotărască totul. Agențiile păstrează și ele competențele lor. 75% din decizii sunt luate altfel, de altfel la nivel național. Uh, și în aviație. Deci nu vrem să creăm un, un mamut, o entitate monstruoasă care să se ocupe de tot. Cooperarea este esențială. Nu știu cum va evolua toată această chestiune, dar principalul este să ne asigurăm că există structuri europene adecvate și că industria se aliniază la această abordare europeană pentru ca lucrurile să evolueze. Robert, ai vorbit despre excepții. E adevărat excepții, de exemplu, în ceea ce privește vagoanele de Karlsruhe. Există, de exemplu, un tramvai pe acolo și apoi ecartamentul de asemenea. Putem trece de pe un tren IC pe un tramvai în același timp. Și lucrurile pot să sau materialul acesta rulant poate să ruleze și național și internațional. Există niște sisteme, există mai multe sisteme și trebuie să înțelegem că există și excepții. Excepțiile până la urmă însă țin de nivel regional, nu pot fi hotărâte la nivel european. Deci nu național, ci regional sau local sunt hotărâte aceste excepții. Uh, autoritatea Națională din Franța, de exemplu, nu poate hotărâ peste tot, fiindcă există aspecte regionale, la fel și în zona Baltică. Nu poți să treci din Estonia în Lituania în același fel și pe aceeași uh, linie. Prin urmare, pe bună dreptate ați spus uh, uh, cele spuse. Știu că am vorbit deja mai mult decât mi s-a alocat, dar totuși au fost puse aici niște lucruri care mi s-au părut relevante. Uh, acum, obținerea de uh, autorizații, de certificate și nevoia de notificare. Evident, trebuie să convenim dinainte ce se notifică și ce se licențiază împreună cu autoritățile naționale, evident. Da, ă, așa se întâmplă în anumite domenii, dar în altele lucrurile sunt diferite. În ceea ce privește incidentele maritime, ă, există uh, evaluări, există uh, anchete, să spunem, independente. Agențiile naționale încearcă să acopere puțin lucrurile și câteodată și funcționează, dar când apar probleme cu adevărat grave, ai nevoie de o evaluare independentă ca să știi exact unde a fost problema și autoritățile naționale în acest caz uh, sunt lăsate oarecum deoparte, fiindcă dacă acoperi problemele, se înrăutățesc și nimeni nu-și dorește ca incidentele grave să se repete la nesfârșit. În acele cazuri trebuie să uh, avem uh, experți independenți care să facă această evaluare. Eh, poate că nu e cel mai plăcut, dar nu putem susține ideea ca într-un incident național să avem autoritatea națională. Avem ERA, agenția centrală care să analizeze, poate prin delegare, trebuie să vedem cum se va face această delegare. Va fi un subiect sensibil și e nevoie de experiență să vedem cum se vor eh, derula lucrurile. Mulțumesc, trecem acum la Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii. Roberts, 5 eh, minute. Mulțumesc, Brian. Întâi de toate aș vrea să spun că, evident, uh, amendamentele din raportul meu au legătură cu interoperabilitatea și siguranța cu aceste rapoarte și deci trebuie să fie reunite. Întâi de toate, în ceea ce privește nivelul de competență Îmi doresc ca era să fie o agenție unică, un ghișeu unică, dar întrebarea este, va fi și exclusivă? De aceea eu n-am avut o abordare exclusivă la anumite etape. Întâi de toate, situația infrastructurii. Evident că trebuie să fie singurul ghișeu, să zicem, prin care trebuie să treacă infrastructura pentru autorizare. În cazul certificatului de siguranță unic, Separarea se aplică în cazul celor care se deplasează în interiorul unui singur stat membru. Și a treia chestiune se referă la locomotive și alt material rulant, în special vagoane. Aceasta trebuie să treacă prin uh, agențiile naționale de siguranță, mai ales în cazul rețelelor uh, izolate din estul Uniunii, care sunt integrate în alte în rețele. Deci sunt uh, izolate nu geografic, ci din perspectivă politică și istorică. O altă problemă pe care am identificat-o este propunerea de regulament, care uh, nu stabilește limite clare de uh, venituri. Venitul era trebuie să fie pe măsura ex- folosit pentru expertiză și poate era poate folosi o parte a angajaților agențiilor naționale. Dar trebuie să luăm în considerare situațiile diferite uh, din statele membre în ceea ce privește finanțarea agențiilor. Sunt banii contribuabililor, sunt taxe și există și taxe de infrastructură uh, bazate pe autorizarea liberă, recertificare făcută de agențiile naționale ANS. Uh, de aceea am zis că trebuie să folosim cea mai bună oportunitate. Sigur că pentru fabricanți era este cea mai bună cale de urmat în ceea ce privește materialul rulant. Ai un punct unic și poți obține expertiză bună pentru un preț rezonabil. Cum am spus, însă, propunerea mea vreau să ia în considerare cea mai bună oportunitate și să nu înrăutățească lucrurile pentru niciun factor de pe piața UE. Asta este primul lucru. Apoi, în propunerea mea vreau să cresc responsabilitatea și răspunderea ERA, în special uh, având în vedere că există cadre juridice diferite acoperite de responsabilitatea deciziilor ANS și ERA. Uh, există responsabilitatea penală, uh, la ERA nu este posibil acest lucru conform tratatelor și în același timp trebuie să ne gândim și de răspunderea civilă a hotărârilor luate, care poate da naștere la daune de ambele părți la nevoia de despăgubiri. Uh, și trebuie să ne asigurăm că acest lucru se intensifică și la nivelul agențiilor. Aș vrea de asemenea să uh, mă refer la uh, reciprocitatea accesului la piață pentru statele terțe. Știu că nu va fi ceva ușor, dar, așa cum ne-a spus și Michael deja, în estul Europei, în statele baltice, de exemplu, situația este un pic ciudată, fiindcă certificarea vagoanelor um, se face la nivelul uh, companiilor private din state terțe, deținute de stat, dar private, și accesul uh, se oferă doar uh, operatorilor actuali Adică un uh, vagon nu poate ajunge pe piețele din Estonia și Lituania fără un permis dintr-un stat terț. Și uh, există cazuri în care nu operează în restul UE și uh, pentru locomotive e și mai ciudat pentru mine. Thomas Hilves a hotărât să folosească o locomotivă estoniană care trebuie să fie modificată înainte de a ajunge în Letonia și uh, Agenția Națională să-și dea acordul. Dacă președintele Estoniei ar alege uh, trenul Riga, San Petersburg sau Moscova, n-ar fi nicio problemă, ar putea să traverseze toate acele state. Și e ciudat să vedem așa ceva. Uh, deci totul trebuie să fie făcut în conformitate cu legislația UE sau legislația din statele membre UE, chiar dacă din punct de vedere tehnic uh, certificarea se face dintr-un stat terț. Și ultimul aspect uh, formulare, la nivelul formulării. Dacă cineva comunică într-o limbă europeană cu ERA, ERA ar trebui să răspundă în aceeași limbă, zic eu. ERA folosește serviciile de traducere ale Comisiei Europene, eh, contra cost, sigur, dar nu o să fie chiar așa de costisitor. Eh, rămâne de văzut câte limbi vom folosi în era în ceea ce privește comunicarea cu factorii implicați. Mulțumesc, Dominic! Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și lui Robert eh, Zile, căruia îi apreciez întotdeauna munca. Aș vrea să încep prin a face o comparație cu domeniul muzical, dacă îmi dați voie. Concertul feroviar din Europa e ca o orchestră cu 120 de eh, muzicieni care au 28 de partiții, eh, partituri diferite și fără un dirijor. Vă imaginați că în această situație muzica pe care o ascultăm e practic un zgomot de neascultat. Uh, instituțiile au sarcina de a scrie partitura comună și asta înseamnă pachetul feroviar și apoi să dăm mijloacele necesare dirijorilor, adică agențiilor pentru a dirija. În ceea ce privește agenția, există patru misiuni, există trei care nu prezintă din câte se pare mari probleme și una care e problematică, mai problematică. Uh, standardizarea registrelor și autorităților um, autorității ATMS Acestea nu sunt contestate la nivelul agenției, Comisia Europeană nu și are rolul contestat, controlul și sau asistența uh, către autoritățile naționale, EMS, autoritățile de notificare, nici acestea nu sunt contestate. Acolo unde apare problema e însă la nivelul certificării, pentru că acolo ajungem la niște acte obligatorii și există, după cum am auzit, mai multe puncte de vedere ghișeul unic trebuie să fie agenția europeană, dacă nu, nu avem cum vorbi de interoperabilitate europeană și, după părerea mea, n-ar trebui să discutăm despre certificatul unic, despre uh, misiunea de uh, comercializare a vehiculelor și RTMS, astea sunt aspecte specifice ale agenției, în ceea ce privește punerea în funcțiune introducerea în funcționare, uh, regulile naționale sau regionale trebuie respectate și autoritățile naționale pot fi cele care gestionează, cu condiția că se coordonează cu ERA. Agențiile naționale trebuie să aibă competența și să ofere sprijinul ERA, uh, dar nu urmărim să apărăm specificitățile agențiilor naționale, fiindcă dacă am face asta n-am mai evoluat deloc agențiile naționale au destul de multe de făcut. Reguli naționale, operațiuni, punele în funcționare, punere pe piață, pe plan regional sau național. Operațiile strict regionale sau naționale oricum vor fi în scădere. Câteva observații referitoare la importanța procedurilor de uh, uh, folosire a organizațiilor și termenele, pentru că e important să garantăm tuturor că avem uh, capacitatea de a folosi porți de ieșire. Adică nu va exista un imperiu al agenției care va impune, își va impune voința, nici nu ne dorim așa ceva. Vreau să insist și asupra aspectelor financiare și a statutului personalului anexa financiară nu este deloc, deloc la înălțimea sarcinilor care revin agenției. Nu putem cere agenției să facă tot ce cerem să facă și să îi propunem aceste mijloace financiare. Agenția nu are mijloacele financiare proiectate și acest lucru e destul de grav, fiindcă riscă să producă consecințe la nivelul eficienței interoperabilității, la păstrarea și gestionarea datelor de siguranță și la nivelul credibilității agenției e dificilă și recrutarea personalului, fiindcă responsabilitatea trebuie să fie la înălțimea noilor capacități de funcționare ale agenției și cred că trebuie să ne mai gândim puțin la uh, colaborarea aceasta. Regimul lingvistic a fost menționat, dacă am funcționat toate limbile Uniunii, sincer, nu o să reușim niciodată nimic. Și ca să încheiem perioada de tranziție, uh, se spune trebuie să o scurtăm, alții spun trebuie să o lungim. Perioada de uh, tranziție e strict legată de mijloacele pe care le oferim Uniunii. Dacă mijloacele sunt suficiente, perioada de tranziție poate fi scurtă. Dacă mijloacele sunt reduse, o să avem o tranziție mult mai lungă, clar. Mulțumesc, domnul Baniu Gil, 4 minute. Domnule președinte, Așa cum ne-a spus colegul nostru Robert Zile în raportul său, această revizuire este așteptată de sectorul feroviar și e absolut necesară. Și nu um, vreau să uh, distrug imaginea frumoasă creată de colegul Riche. Însă, trebuie să fim favorabili consolidării rolului Agenției pentru căi ferate a Uniunii Europene. Din perspectiva intervenției raportorului nostru, pot să spun că solicitanții de autorizații pentru vehicule, pentru certificarea securității, trebuie să se poată alege să se adreseze ERA sau Autorității Naționale de Siguranță pentru uh, locomotive utilizate pentru trafic național exclusiv. Această derogare însă nu trebuie să, trebuie să fie singura situație în care solicitantul poate alege între a aborda ERA sau ANS. De asemenea, consider că regulamentul trebuie să crească nivelul de precizie în ceea ce privește răspunderea penală a ERA și a personalului său, uh, imunitatea penală conferită agenției în articolul 64 reprezintă, după părerea mea, un obstacol în calea respectării procedurii penale în cazul unui accident feroviar accesul reciproc la piața feroviară pentru statele terțe și o mai bună definire a regimului lingvistic al agenției trebuie să fie abordate mai pe larg în regulament. Pe acest punct sunt de acord uh, cu poziția raportorului. Îmi pare rău însă că raportorul nu ia în considerare în raport nevoia unei perioade de tranziție în care era să își intensifice puterea și competențele. Eu cred că acest lucru uh, va um, aduce uh, agenției expertiza și competențele de care are nevoie pe baza acestor noi uh, sarcini care au fost date, dar sigur trebuie să înțelegem, așa cum a spus colegul nostru, de ce pachet se dispune financiar pentru a ști care va fi perioada de tranziție. Și ă, asta va fi avut în vedere atunci când venim cu amendamente. În prezent, agenția are o competență de emitere de norme și nu poate să ia decizii într-un domeniu care are impact direct asupra siguranței feroviare. Prin urmare, în mod treptat, trebuie să ne asigurăm că agenția are capacitățile necesare pentru a-și asuma aceste noi responsabilități. De exemplu, acest mecanism, mecanism de tranziție ar putea să se inspire de ce s-a întâmplat în cazul Agenției Europene pentru Siguranța Aviatică, sigur, cu adaptările de rigoare. Mă alătur încă o dată colegului meu, raportor din umbră, Dominic Rite, care ne-a spus că trebuie să clarificăm competențele agenției, uh, să spunem care sunt uh, resursele financiare și umane de care dispune și ce responsabilități îi revin. Cam asta, domnule președinte. Domnul Benien, patru minute. Um, Mulțumesc foarte mult. Cred că este important să menținem uh, impactul în momentul în care creăm această piață unică feroviară. Dacă permitem întreprinderilor uh, feroviare să rămână cumva în zona de confort, adică la autoritățile naționale, nu facem ce trebuie pentru că certificarea europeană trebuie să le permită să folosească piața. De aceea este de preferat ca Agenția Feroviară Europeană să fie autoritatea care emită acest certificat unic, această autorizație unică. Însă sunt de acord cu cele spuse de Robert Zile, de problemele menționate. Sunt de acord cu problemele menționate de el în ceea ce privește stabilirea prețurilor uh, și uh, cât de convenabil este pentru întreprinderile feroviare care doresc să rămână doar în statul membru. În ce privește materialul rulant, este esențial să existe o certificare europeană și nu una națională. Noi trebuie să avem în primul și în primul rând o piață unică în ce privește materialul rulant și revenind la chestiunile aduse în discuție de Robert, nu vrem să creăm un cadru care pur și simplu să prelungească monopolul național la nivel european. Deci trebuie să existe rute diferite, trebuie să existe posibilitatea alegerilor pentru a emite aceste certificate europene. Și trebuie să existe și prețuri diferențiate în funcție de zona în care sunt folosită. Nu vrem ca Agenția Europeană să stabilească un preț uh, bun pentru căile ferate germane sau pentru cele franceze, dar uh, prețurile acestea nu sunt bune pentru micile companii feroviare care doresc uh, să funcționeze pe o rută feroviară laterală care are câteva zeci de kilometri. Ne gândim și la statele mici, statele baltice, unde sunt mici întreprinderi feroviare și trebuie să ținem cont de aceste chestiuni. Nu pot, putem să avem un singur, o singură certificare a prețurilor și problema limbii este o problemă, mai ales când ne gândim la întreprinderile mici. Ar trebui să analizăm uh, relația dintre agențiile naționale și Agenția Feroviară Europeană. Uh, Agenția Europeană poate să subcontracteze agențiile naționale pentru emiterea acestor certificate sau agențiile naționale pot să acționeze ca agenți, să fie uh, punctul uh, la, cărora, la care se adresează operatorii locali uh, și acolo să și solicite certificatul european. Însă certificatele trebuie să aibă o dimensiune europeană astfel încât firmele respective uh, să-și dea seama că există posibilități de a funcționa, de a opera și în alte state membre. Uh, trebuie să rezolvăm aceste chestiuni. Nu putem să spunem pur și simplu lăsăm totul în seama Agenției Feroviare Europene, pentru că există temerea stabilirii unor prețuri prea mari, mai ales pentru companiile mici. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că uh, cei care participă la, pe piața aceasta să, și care consideră că sunt discriminați să poată face un apel uh, adresat uh, Agenției Feroviare Europene. Aștept să colaborez cu Robert și cu Michael și cu ceilalți ca să putem rezolva această chestiune, dar cred că există voința și disponibilitatea. Domnule Kramer, patru minute. Încă o dată, ERA este autoritatea centrală, dar aceasta cooperează cu autoritățile naționale și 95% dintre cazuri sunt tratate la nivel național. Deci hotărător este modul în care constituim structura și avem deja un model funcțional la EASA. Prin urmare, haideți să-l folosim. Să-l folosim și în acest domeniu. Dacă autorizarea națională este oferită ca posibilitate, atunci lucrurile nu avansează, rămânem în situația în care ne aflăm în momentul de față. Tocmai de aceea competențele trebuie să fie clarificate. Și încă ceva, Robert, există un punct asupra căruia nu suntem de acord. Uh, dacă mă uit la ce se întâmplă în statele baltice, îmi dau seama că voi cooperați cu Rusia pentru locomotive. Același lucru îl face și Polonia, puțin și Finlanda. Deci, la fel ca în domeniul aerian, unde SUA nu acceptă că există un spațiu aerian european. Și tocmai de aceea există tratate, acorduri bilaterale între statele membre și uh, SUA, iar uh, aeronavele uh, americane pot merge până la Paris și de acolo altundeva pe baza tratatelor, acordurilor bilaterale. Dar noi nu putem face lucrul acesta în exteriorul Uniunii Europene. Și tocmai de aceea Letonia este este mai, ar fi mai tare în contextul negocierilor cu Rusia în cazul în care ar accepta că să asume o poziție europeană și ar fi sprijinită de către Uniunea Europeană. Deci poziția de negociere ale statul, a statului acestuia mic baltic ar fi mai bună în cazul în care uh, Letonia și-ar accepta dimensiunea uh, europeană. Și uh, tocmai de aceea certificatul unic european ar fi un avantaj, un avantaj pe care l-am oferit uh, statelor acestora, precum statele baltice, care trebuie să trateze cu statele terțe. Acesta este ambiția pe care trebuie să o atingem. Trebuie să arătăm clar că da, suntem Europa, da, există diversitate, dar în același timp certificarea este europeană. Bineînțeles, există multe diferențe la nivel european. Uh, vorbeam despre, tra, uh, despre tramvaiele care circulă pe pe cartamentul feroviar în, uh, în Germania și mai există și uh, acele trenuri cu tirolieră. Deci există uh, excepții, există cazuri specifice, dar principiul trebuie să rămână unul european. În principiu, însă, în afara acestui subiect, uh, îmi dau seama că mergem cu toții în aceeași direcție, tocmai de aceea vreau să mulțumesc uh, raportorilor, raportorilor din umbră și comisiei, pentru că iată suntem, iată, suntem pe aceeași lungime de undă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Înainte să dau cuvântul domnului Colacec, vreau să salut un grup de vizitatori uh, invitați de doamna Grisbeck de la uh, o asociație din Franța, din regiunea Moselle. Vă urăm bun venit la Comisia de Transport și Turism a Parlamentului European. Sperăm să vi se pare interesant. Domnul Colicec, patru minute. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze, dar aș dori să revin la anumite chestiuni tehnice care au fost cumva subestimate de colegi. Apropo de modul în care funcționează infrastructura, există mai multe sisteme în Uniunea Europeană și există reguli diferite de testare. Dacă există mai multe sisteme de tracțiune electrică, atunci fiecare sistem impune niște reguli diferite față de celelalte sisteme, iar colegii mei spuneau că dacă avem un anume sistem de verificare și de controle și dacă aplicăm un alt sistem, atunci nu o să ajungem la rezultatul preconizat. Trebuie să avem sisteme specifice de control pentru material rulant și pentru anumite tipuri de infrastructură nu e un sistem politic, ci este generat de realitatea tehnică din teren. Dacă vrem să creăm reguli uniforme de siguranță și reguli tehnice uniforme, atunci și să cerem agențiilor naționale să se conformeze acestor reguli și Agenția Feroviară Europeană să le supravegheze, atunci nu vom ieși din acest cerc vicios al excepțiilor, al derogărilor și după multe, mulți ani petrecuți în acest domeniu nu sunt de acord cu așa ceva. Mulțumesc foarte mult! Vreau să spun și eu ceva pe scurt, plecând de la cele spuse de Michael Kramer. Și vreau o confirmare eh, de la domnul Parker, faptul că ele vor fi, liniile istorice vor fi eh, exceptate de la acest pachet legislativ Trebuie să recunoaștem uh, o chestiune existentă deja. Uh, dacă există o linie principală care acționează, care este o linie istorică, lucrul acesta se întâmplă între diverse, uh, între Agenția Europeană și FedEx Rail, de exemplu au loc uh, consultări uh, la nivelul unui organism de consultare folosit de Agenția Feroviară Europeană. Vreau o confirmare că uh, o să înțelegem acest lucru care vor fi acceptate, e vorba de locomotive cu aburi, locomotive istorice, și a fost atunci unica dată când am avut un sistem interoperabil în Europa, când existau aceste locomotive cu aburi. După cum știți, sunt tehnofob și Recunosc acest lucru. Vă rog, uh, aveți cuvântul, domnule Parche, 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia înțelege foarte bine problema acestor uh, uh, linii ferate care fac parte din patrimoniu cultural. S-ar putea ca aceste derogări să fie acordate de statele membre să vedem uh, cum vor fi avute în vedere nevoile acestor companii feroviare. Îi mulțumesc domnului Zile pentru raport. Discuția s-a referit mai mult la construcția sistemului de interoperabilitate și de siguranță dar s-au fost atinse și trei puncte cheie, și anume răspunderea și asumarea responsabilității, care va fi o chestiune cheie pentru interoperabilitate și siguranță și trebuie să apară în regulament, apoi organismul căruia îi se pot adresa plângerile și reclamațiile, agențiile naționale sau cea europeană, și apoi chestiunea resurselor bugetare aduse în discuție de domnul Riche și de alții. Sunt o serie întreagă de alte chestiuni mai tehnice eh, cu, la care vom colabora cu raportorii. Am de făcut eh, niște observații privind legătura dintre Agenția Feroviară Europeană și agențiile naționale. În primul rând, legislația trebuie să stabilească întreaga structură și din punct de vedere al Comisiei trebuie să stabilească și care sunt răspunderile Agenției Feroviare Europene. Apoi va exista multă latitudine pentru a stabili diverse mecanisme de colaborare între Agenția Națională și cea europeană. ERA nu va înlocui activitatea pe care o desfășoară activitățile, autoritățile naționale de siguranță. Ele sunt cel care ERA emite certificatele de siguranță, dar colaborează cu agențiile naționale, iar agenția trebuie să aibă latitudinea de a face, de a stabili legături cu o autoritate națională sau cu mai multe autorități naționale. Păi, trebuie să fie avute în vedere trăsăturile specifice ale unor companii regionale cum, sau zonale, cum ar fi statele baltice deci era trebuie să, nu trebuie să lase la o parte rețelele izolate în beneficiul celor europene. Trebuie să găsească o modalitate de a conlucra și cu aceste rețele și cu vecinii terți, de exemplu, cum s-a uh, menționat. Mulțumesc foarte mult raportorului și vedem cum putem dezvolta textul în acest sens. Mulțumesc pentru raport și mulțumim uh, de asemenea uh, pentru discuțiile foarte ambițioase din această dimineață. Roberts. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru comentarii În primul rând, perioada de tranziție. Uh, sigur, nu am acordat foarte multă atenție în raport. Sigur că se vor face amendamente și pe baza amendamentelor vom găsi un compromis care să ne convină tuturor privind uh, perioada de tranziție. În ceea ce privește cheltuielile și cât de mult uh, poate, ce tarife poate să stabilească era pentru serviciile sale. Deocamdată n-am stabilit nimic, poate putem să stabilim niște standarde, uh, dar dacă stabilim exclusivitatea serviciilor era, atunci înseamnă că relația lor cu agențiile naționale nu este reglementată deloc. Nu înseamnă că ei o să păstreze toți banii dar va fi foarte greu. Noi, politicienii, va fi foarte greu să explicăm companiilor feroviare care vor să acționeze, să opereze doar pe singură piață și uneori uh, trenuri de pasageri dacă vor să lucreze numai în Valencien, trebuie să plătească mai mult decât astăzi. Cum să le explici clienților că trebuie să creștem prețul biletelor pentru că trebuie să plătim mai mult pentru certificat decât în trecut? Cred că nu e o chestiune doar politică. De aceea, după părerea mea, trebuie să avem acest ghișeu unic pentru era, pentru diverse activități pe care le pot face mai bine și mai ieftin decât cele naționale pentru diversele părți interesate. Cred că este un aspect cheie. În relațiile cu Rusia, de exemplu, ar fi foarte bine dacă era ar face ceva în ceea ce privește agenția uh, din Rusia, ar, dar să lăsăm ușa deschisă. Dacă, eu știu, întreprinderile feroviare din uh, Letonia și Estonia ar dori să aibă relații cu agenția Uh, rusească pe baza agențiilor naționale, să lăsăm această posibilitate. Dar dacă ei vor vedea că era e mai puternică decât agenția rusească, să se îndrepte către era și să lăsăm această posibilitate. Cred că numai așa putem funcționa. La nivelul era încercăm să avem uh, informații care să se refere la materialul rulant provenit din Rusia, de exemplu. Lucru care nu era posibil până în acest moment și încercăm să-l facem posibil. Dar oricum, mulțumesc foarte mult și sper să găsim un uh, compromis acceptabil. Și încă ceva uh, doamna uh, Bilbao spunea și s-a spus ceva foarte important despre acest raport. E vorba despre paralelismul tehnic. După părerea mea, trebuie să ținem cont de faptul că există un decalaj, un gol între momentul în care se aprobă un instrument legislativ și momentul în care se pune în aplicare. Dacă facem progrese cu pilonul tehnic, trebuie să ne gândim uh, și să facem pași mai rapizi înainte și cu alte elemente ale acestui pachet. Mulțumesc! vreau să vă spun ceva despre partea tehnică. Știu că toți colaborați, colaborați între voi, colaborați împreună cu raportorii din umbră, dar nu dorim ca un raport să spună un lucru și un alt raport să spună ceva contradictoriu. Vreau să le spun tuturor raportorilor, celor trei și raportorilor din umbră, uh, să mențină acest climat de colaborare ca să existe o abordare consecventă a Parlamentului. Știu că faceți acest lucru, dar vreau să accentuez acest punct. Termenul pentru amendamente este șaisprezece septembrie la ora optsprezece după amiază la Comisia TRAN. Se va vota pe 26 noiembrie la Comisia TRAN și votăm în plenară în ianuarie paisprezece Ajungem la sfârșitul programului de lucru pentru această dimineață. După amiază vine președ... ministrul lituanian la ora 3 și vreau să începem fix la ora 3. Avem doar o oră la dispoziție pentru ministrul lituanian și restul avem încă multe lucruri de discutat. Mulțumesc!